Bună ziua, mă numesc uh, Ceslav Adam Sikierski, sunt președintele Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Parlamentului European și îmi revine onoarea să prezidez această audiere. Vom încerca să avem un dialog uh, dinamic și interactiv și uh, prefer să aloc cea mai mare parte a timpului pentru oaspeții noștri. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun venit la această reuniune cu Parlamentele Naționale. Este o reuniune între parlamentari care lucrează în domeniul și în sectorul agroalimentar. Vă urez încă o dată bun venit tuturor! Aș dori de asemenea să îmi cer scuze pentru orice inconveniente cu care v-ați confruntat. Sper însă că nu au fost probleme foarte mari. Voi încerca să Trec peste comentariile inutile da, și am să fac câteva observații de ordin general. Dacă ne uităm la sectorul agricol, la producția de produse alimentare și la ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană în ultima vreme, avem comunicarea Comisiei din 29 noiembrie. În mai așteptăm prezentarea cadrului financiar multianual și ar trebui să avem uh, o prezentare cu privire la câteva propuneri legislative în domeniu. În ceea ce privește calendarul nostru de activitate, Mă voi referi la el puțin mai târziu. Acum îi urez un călduros uh, bun venit comisarului nostru și am spus comisarul nostru pentru că este comisarul responsabil de domeniul nostru de activitate. Stimate uh, domnule comisar uh, Hogan, ne bucurăm foarte mult să fiți alături de noi astăzi și probabil că v-ați dat seama că îl avem deja alături de noi și pe domnul ministru Porodzanov în numele președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene. După cum uh, bine știți, uh, Bulgaria este cea care deține acum președinția Uniunii Europene. Îl avem uh, alături de noi și pe domnul Planck de la Ministerul Dezvoltării Durabile și ne bucurăm foarte mult să vă vedem cu toții aici. Următoarea președinție va fi președinția Austriei. Avem și alți uh, invitați uh, și alți reprezentanți uh, în panel. Domnul Deering, care este președintele Comisiei pentru Agricultură și Hrană din Irlanda, domnul Dorfman, care va prezenta un raport cu privire la viitorul um, sectorului agroalimentar, doamna Aguilera va fi de asemenea prezentă vom avea și, îl vom avea și domnul uh, um, Ierji Clever, care va participa la de cel de-al doilea panel de discuții. Aceste două sesiuni de discuții vor fi coordonate și moderate de jurnaliști binecunoscuți, care cu siguranță se vor descurca mult mai bine decât mine. Do drugiego prosiłbym o ich wypełnienie. În ceea ce privește formalitățile, aveți uh, în fața dumneavoastră uh, niște cartonașe și niște formulare. Dacă vreți să luați cuvântul uh, în cele două sesiuni de discuții, vă rog să completați formularele respective. Staful nostru le va colecta și vă va înscrie la cuvânt. Vom încerca să gestionăm discuția în așa fel încât să dăm uh, cuvântul reprezentanților din toate țările prezente aici și, bineînțeles, și membrilor din Comisia de Agricultură. Să știți că timpul este foarte prețios astăzi, așa că cred că este cazul să trecem deja la prima prezentare. Prima intervenție va fi, de fapt, o declarație, un discurs din partea domnului comisar Hogan, urmat de o intervenție din partea domnului ministru Porozanov din Bulgaria. Și vom uh, da imediat startul audierii noastre. Vom asculta ce are de spus uh, domnul comisar. Stimate domnule comisar Hogan, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinși membrii ai Parlamentului European, membrii ai Parlamentelor Naționale, distinși și oaspeți, domnilor și domnilor. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc președintelui uh, Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, domnul Sikerski, pentru invitația adresată de a participa la această reuniune de astăzi. Este foarte important să discutăm cu parlamentele naționale, iar acesta este un uh, demers uh, prioritar pentru Comisia Europeană. Se estimează că membrii acestui colegiu au făcut peste 470 de vizite în parlamentele naționale în toate cele 28 de state membre. Eu personal am vizitat peste 20 de parlamente naționale din Uniunea Europeană și săptămâna aceasta voi merge în Parlamentul Irlandez. Săptămâna trecută am participat la o dezbatere în Parlamentul European cu privire la participarea parlamentelor naționale în procesul politic european și am discutat despre eventualele îmbunătățiri la aceste mecanisme. În uh, contribuția mea am spus că parlamentele naționale joacă și vor juca un rol esențial în apropierea Uniunii Europene de cetățenii săi uh, prin um, uh, controlul activității propriilor guverne la nivel european și prin discuții cu instituțiile europene. Întâlnirea interparlamentară de astăzi oferă astfel o oportunitate foarte bună pentru membrii Parlamentelor Naționale să se alăture colegilor din Parlamentul uh, European pentru a aduce o contribuție valoroasă la pregătirea de către Comisia Europeană a viitoarelor propuneri legislative pentru viitorul sectorului agroalimentar în Europa post-2020. Probabil că știți că s-a publicat deja în noiembrie anul trecut o comunicare în acest sens și de atunci această comunicare a fost dezbătută în Parlamentul European în special în uh, Comisia Agri, dar și în cadrul Consiliului Ministrilor de um, Agricultură, coordonat de prietenul nostru, domnul Rumen Polozanov, care este ministrul de Agricultură din uh, Bulgaria. Recunosc de asemenea um, activitățile excelente realizate de raportorul Parlamentului European, domnul Dorfman, și le mulțumesc și raportorilor din umbră care au contribuit la elaborarea acestui raport în numele Comisiei Agri. Raport care va fi uh, votat luna viitoare. Bineînțeles că următoarea perioadă va fi foarte importantă pentru producția uh, de hrană și producția agricolă a Uniunii Europene. Săptămâna viitoare, Comisia va prezenta propunerea pentru următorul CFM, inclusiv bugetul pentru politica agricolă comună. Deci nimeni nu ar trebui să-și facă uh, iluzii în momentul în care ne confruntăm cu Brexit și în momentul în care ne confruntăm cu presiuni. Evident că va fi o provocare majoră. Și în cele din urmă, decizia cheie nu va fi luată de către Comisie, ci de statele membre, ale căror lideri uh, vor trebui să hotărească dacă sau nu sunt uh, dispuși să își majoreze este contribuția la bugetul european și dacă da, cu cât. Această decizie este cea mai importantă și va determina rezultatul procesului bugetar care va avea loc uh, în următorul an în uh, calitate de membri ai comisiilor de agricultură din parlamentele dumneavoastră naționale, sunt sigur că împărtășiți aceeași opinie, și anume că vreți ca politica să fie puternică, să fie bine finanțată și să fie angajată să sprijine veniturile agricultorilor, consolidând în același uh, timp zonele rurale și contribuind semnificativ la un nivel mai înalt de protecția mediului uh, și de protecție împotriva schimbărilor climatice în calitate de comisar de agricultură și în calitate de fost uh, membru al Parlamentului uh, irlandez responsabil de agricultură, sunt convins că politica agricolă comună a rezistat uh, testului timpului și continuă să livreze o valoare excelentă pentru bani, pentru cetățenii noștri. Mesajul meu pentru dumneavoastră ca parlamentar național este că facem apel uh, la dezvoltarea unei politici agricole comune finanțate semnificativ în următoarea perioadă de programare. Se întâmplă rar ca domnul Locă să aplaude când spun eu ceva, deci este o ocazie unică. și uh, celor uh, care pun sub semnul întrebării nevoia unei PAC bine finanțate, răspunsul meu este că trebuie să continuăm să sprijinim veniturile agricultorilor, pentru că acesta este rolul și datoria PAC, așa cum se subliniază în tratatele fondatoare. Și obiectivele din tratat rămân la fel de relevante astăzi ca oricând înainte și vor fi reflectate și în propunerile legislative ale Comisiei. Aș vrea să vă reamintesc ceea ce s-a spus în comunicarea Comisiei pentru a vă spune Uh, cât de uh, clar este pentru noi că sprijinul pentru veniturile agricultorilor rămâne fundamental. Se spune că plățile directe uh, completează parțial lacunele între veniturile agricole și veniturile în alte sectoare economice. Acestea oferă o plasă de siguranță importantă pentru venituri, asigurând că există activitate agricolă în toate părțile Uniunii Europene, inclusiv în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale cu beneficii asociate de natură economică, de mediu și sociale. Prin urmare, plățile directe rămân o parte esențială a PAC în conformitate cu obligațiile prevăzute de tratatele Uniunii Europene. Garantarea unui nivel corect de plăți directe pentru agricultori, agricultori pentru sprijinirea activităților, nu este doar în beneficiul agricultorilor, ci în beneficiul întregii societăți. Uh, fermierii, agricultorii sunt uh, producătorii și furnizorii de hrană de calitate, dar ei sunt uh, și cei care păzesc mediul rural și cei care sunt în prima linie a protejării mediului rural. Și, practic, ei sunt primii, în prima linie, care combat schimbările climatice. De aceea este bine și susțin această abordare de a proteja veniturile fermierilor, agricultorilor și apreciez sprijinul în acest sens din partea Parlamentului European și din partea președinției președinției uh, bulgare a Consiliului Uniunii Europene. Și știu din interacțiunile mele cu multe parlamente naționale că aceasta este o problemă care vă preocupă în mod uh, sincer. Având în vedere provocarea bugetară inevitabilă, Aștept cu interes sprijinul dumneavoastră în următoarea perioadă. După publicarea propunerilor referitoare la CFM săptămâna viitoare, vor fi propuse Uh, și vor fi publicate diferite propuneri sectoriale uh, la sfârșitul lunii mai. Apoi vom continua să lucrăm la pregătirea acestor propuneri legislative și în acest proces uh, ne vom călăuzi după ce am publicat deja în comunicarea noastră din noiembrie. Este important ca propunerea să fie acceptabilă la scară largă, să fie credibilă, astfel încât să ne atingem obiectivele de simplificare și modernizare. Am senzația că a existat o apreciere tot mai mare și sprijin tot mai mare pentru această abordare, deoarece a fost mai bine înțeleasă în timp și deoarece am reușit uh, să explicăm mai bine ce se regăsește în uh, comunicare. Bineînțeles că există anumite constrângeri legate de numărul de pagini disponibile într-o comunicare, dar după cum știți, Uh, se pune accentul mai mare pe subsidiaritate, pe subsidiaritate cu statele membre și regiunile care trebuie să-și asume o răspundere mai mare pentru deciziile lor. Această abordare este concordantă cu obiectivul general de subsidiaritate al Comisiei și um, are legătură cu asumarea deciziilor care au impact pentru cetățeni. Asta nu înseamnă că nu suntem conștienți de rolul Uniunii Europene în asigurarea unei politici agricole comune. Uh, însă va exista acest element uh, comun în PAC la nivel european și avem mai multă flexibilitate de implementare la nivelul statelor membre. Nu ne putem uh, aștepta la o politică care să poată fi aplicată în mod unitar la toate cele 28 de state membre. Avem agricultorii din sud sau agricultorii uh, finlandezi din nord și bineînțeles că fiecare are perspective diferite și există modalități diferite prin care putem să atingem aceste obiective. Și toate aceste lucruri trebuie să se reflecte și în viitor. Măsurile vor trebui să fie incluse în uh, planurile naționale aferente PAC care vor fi redactate de statele membre și fiecare Parlament Național va avea un rol de jucat uh, în această privință pentru că veți fi consultați în mod corespunzător de miniștri de agricultură din uh, statele membre, înainte de a finaliza propunerea ce va fi trimisă spre aprobare la Comisia Europeană realizarea acestor măsuri va fi um, evaluată în baza unor ținte stabilite la nivel european și astfel vom asigura natura comună a politicii. Și aș vrea să mai fac o observație importantă cu privire la procesul de aprobare a planurilor strategice aferente PAC, pentru că știu că există oarecare îngrijorări în această privință. În calitate de aleși publici, probabil că sunteți conștienți de nevoia de a asigura, um, de a vă asigura că plățile uh, directe ajung la agricultori. Deci ne vom asigura de acest lucru având uh, aprobări parțiale pentru diferiții piloni ai politici. Vom avea o dispoziție specifică în legislație care va permite această aprobare parțială a planurilor statelor, planurilor statelor membre pentru a permite fluxul neîntrerupt de plăți către agricultori chiar atunci când Comisia va continua dialogul cu statele membre. Poate că planul final nu poate fi aprobat uh, atât de repede. De aceea, cred că putem să fim mândri cu toții de rolul pe care l-a jucat uh, PAC în um, mai în ultimii 50 uh, de ani, nu doar în asigurarea securității alimentare pentru continentul european, uh, ci și pentru dezvoltarea și acceptarea proiectului european. Este o politică apropiată de oameni care livrează beneficii zilnice pentru oameni. Succesul său poate fi atribuit mai multor factori, inclusiv capacitatea sa de a se adapta la provocările prezentului, dar succesul său depinde și de o piață internă a agriculturii uh, funcțională, și um, de evitarea distorsionării um, concurenței. În raportul său, domnul Dorfman spunea că integritatea pieței unice și o politică cu adevărat comună trebuie să fie prioritățile noastre majore. Subliniez acum că, uh, indiferent de noua abordare de livrare a politicii, caracterul uh, comun fundamental al PAC va fi menținut și trebuie menținut. Va continua să fie o politică ce abordează o serie limitată de obiective comune, măsurate prin uh, referire la o serie mai mare de indicatori comuni și un sistem comun de aprobare sub controlul Comisiei Europene. Astfel vom proteja integritatea pieței interne și ne vom asigura că în statele membre există condiții de concurență egale. Știu că am vorbit foarte mult, domnule președinte, și am să mă grăbesc puțin. Uh, foarte mult timp agricultorii au fost uh, priviți ca o parte a problemei de mediu și nu ca o parte a soluției. Și aceasta uh, reflectă condițiile în care agricultorii lucrează în Uniunea Europeană și am considerat că o abordare universală pentru ecologizare nu își arată beneficiile. De, aceea noi le-am cerut statelor membre să ne prezinte diferitele modalități prin care putem să atingem obiectivele generale, pentru că aceasta asta ne va ajuta să reducem birocrația, să avem o țintire mai bună la nivel local și să avem o livrare mai eficientă și mai eficace prin integrarea instrumentelor și operațiunilor existente într-o abordare mai ambițioasă, mai țintită și mai flexibilă. Sunt sigur că adesea vorbiți cu tinerii și probabil că uh, știți că mulți sunt interesați să intre în agricultură sau cel puțin au această perspectivă. Și probabil că cunoașteți și frustrările și obstacolele cu care se confruntă ei în ceea ce privește accesul la creditare sau accesul uh, la terenuri. Și uh, în acest sens, Comisia este hotărâtă să își joace rolul prin măsuri adresate tinerilor agricultori. Uh, agricultorii sunt coloana vertebrală a zonelor rurale, însă comunitățile rurale sunt mai mult decât atât. Poate că mulți nu sunt implicați direct um, în agricultură. De aceea, inițiativa privind satele inteligente, lansată cam acum un an, este un proiect foarte interesant, pentru că satele inteligente înseamnă asumarea inițiativei la nivelul comunităților rurale pentru valorificarea oportunităților. Domnul Sani Uh, a participat uh, împreună cu mine la mai multe proiecte uh, de succes în Slovenia. Acolo am avut un proiect pilot pentru a dezvolta un model pentru sate ecosociale inteligente pentru a îmbunătăți situația. Le mulțumesc domnului uh, Bogovici și domnului Sani pentru că au alocat 3,3 uh, milioane de euro din uh, fondurile Parlamentului European pentru aceste 10 sate inteligente din Uniunea Europeană care vor fi proiecte pilot. În calitate de parlamentar național va trebui să um, vedeți ce se întâmplă cu aceste inițiative și să vă asigurați că statul dumneavoastră membru nu rămâne în urmă. Și în încheiere aș vrea să reiterez ambiția noastră comună de a-i sprijini pe agricultori și pe producătorii de produse produse alimentare, maximizând în același timp contribuția PAC la obiectivele fundamentale ale UE. Este vorba despre combaterea schimbărilor climatice, regenerare și așa mai departe uh, este nevoie de o politică agricolă comună care să satisfacă așteptările uh, agricultorilor și, pe de altă parte, trebuie să existe resursele necesare pentru a îndeplini aceste obiective și ambiții și voi sta la dispoziția dumneavoastră pentru a colabora împreună în următoarele luni, astfel încât uh, să avem o politică în beneficiul tuturor. Vă mulțumesc, Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Domnule ministru Porogeanov, aveți cuvântul timp de 10 minute maxim. Уважаеми господин председател. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, stimați coordonatori, membri ai Parlamentului European și stimați deputați din Parlamentele Naționale, doamnelor și domnilor. Voi încerca să fiu cât se poate de succint, nu voi încerca să vorbesc mai puțin decât mi s-a alocat, pentru că um, tot ceea ce a spus domnul comisar astăzi a fost deja dezbătut în, uh, în uh, Consiliul Ministrilor pentru Agricultură mai devreme. În februarie și în martie anul acesta am avut o dezbatere dedicată comunicării Comisiei privind viitorul agroalimentar am vorbit despre structura eh, plăților, despre subsidiaritate, despre plăți directe, despre convergență și armonizare. Am vorbit și despre plățile eh, verzi, eh, cum le numim green payments în limba engleză. Publicul a urmărit cu mare interes aceste dezbateri. Ele au fost urmărite nu doar de către fermieri, pentru că și activitatea pe care o discutăm are impact uh, mult mai larg decât doar asupra com- uh, comunității agricole. Aceste uh, discuții s-au materializat într-un proiect de concluzie al Consiliului, din care, care a fost semnat de 22 din cele 28 state membre, Eh, cinci state au avut o opinie divergență în legătură cu nivelul plăților directe. Aceste concluzii sunt disponibile tuturor și opinie publice în general. Mesajul eh, Consiliului Ministrii cu siguranță va fi util comisarului Hogan și echipei sale în elaborarea noului pachet legislativ privind eh, noua politica agricolă comună reformată. Cu toții așteptăm acest pachet legislativ. Iar în iunie, la întâlnirea ministrilor de resort, vom discuta proiectul de uh, directivă. Acum, uh, discutând uh, raportul elaborat în Comisia pentru Agricultura Parlamentului European, european, acest proiect este foarte apropiat ca poziție față de ce am discutat, uh, ce s-a discutat la Comisie și ce am discutat noi la uh, Consiliul uh, pentru Agricultură. Acest punct de vedere, această poziție este reiterată și de cele mai mari uniuni ale fermierilor la nivel european. Se pare așadar că avem cu toții o, o viziune clară în Uniunea Europeană asupra modului în care ar trebui să se prezinte și să se desfășoare noua politică agricolă comună. Acum trebuie să continuăm alături de colegii uh, austrieci care ne vor succeda pentru a uh, ajunge să și simplificăm puțin uh, politica agricolă comună. Uh, demersurile președinției austriece de altfel au început deja. Sperăm că în mandatul președinției austriece se va încheia acest dosar și sper că și Parlamentul European va putea, până la sfârșitul mandatului său actual, va putea așadar să aprobe noua legislație. Astfel, uh, fermierii europeni vor putea fi sigur în ce privește, vor avea certitudine în ce privește viitorul lor. Nu am nicio îndoială că Phil, domnul comisar, face tot ceea ce îi stă în puteri pentru ca bugetul politicii agricole comune viitoare să fie corespunzător, astfel încât obiectivele noastre să poată fi finanțate corespunzător și să poată fi implementate corespunzător. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru invitație și doresc tot succesul comisiei dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Și acum am plăcerea să dau cuvântul domnului François Xavier Simon, pe care îl rog să ni se alăture aici la prezidiu i poprowadził część, część panelową. Domnul Simon va fi moderatorul unei dezbateri, prima noastră sesiune de dezbateri privind viitorul politicii agricole comune. Aveți uh, timp uh, preț de 5 minute să prezentați uh, tema și se pregătește apoi ca prim uh, vorbitor în acest panel domnul Herbert Dorfman, raportor al Parlamentului European și uh, după el domnul Josef Planck, secretar general al Ministerului Austriac pentru Durabilitate și Turism. Bardzo prosimy. Ok, please. Mr. Simon, the floor is yours. Domnule Simon, aveți cuvântul. And Bună ziua! Acum că m-am instalat, aș dori să vă prezint contextul care deja a fost abordat la nivel politic de către Comisarul European și președintele Consiliului Agricol. Este vorba despre un calendar pe care îl cunoașteți. Pe 2 mai, săptămâna viitoare, Comisia Europeană va prezenta proiectul de cadru financiar multianual și, uh, bineînțeles, uh, este vorba despre un deficit uh, de 12 miliarde de euro creat de plecarea prietenilor noștri britanici. Plus trebuie să ținem cont de securitate, migrație și apărare, care sunt principalele noastre priorități. Se mai întâmplă la Bruxelles să se mai scurgă informații și se pare că săptămâna viitoare uh, Uh, se vor propune 6% uh, din uh, politica agricolă și din fondurile structurale. În această dezbatere bugetară, comisarul Hogan, pe care tocmai l-ați auzit, a declarat recent pe 20 aprilie că protejarea micilor agricultori este principala mea prioritate pentru negocierile bugetare ale Uniunii Europene. Apoi, să revenim la comunicarea generală a Comisiei cu privire la viitorul alimentației și agriculturii din 29 noiembrie anul, anul trecut. Ce propune aceasta? Propune subsidiaritate pentru ca, în teorie, să se aducă simplificări. Sim, subsidiaritate înseamnă că rolul parlamentelor naționale va fi tot mai important și, de altfel, acesta este subiectul celei de-a treilea părți a reuniunii noastre. În al doilea rând, comunicarea Comisiei propune o nouă arhitectură verde, adică o nouă condiționalitate obligatorie care să uh, includă actuala înverzire sau ecologizare, plus o etapă suplimentară, voluntară, pentru statele membre uh, care vor și pot să facă mai mult. Această comunicare a fost mai degrabă bine primită de către Consiliu. Uh, și așa ar trebui să fie primită și uh, vinerea viitoare de către președinții organizațiilor uh, profesionale și cooperativelor uh, din Uniunea Europeană, COPA-COGECA, care ar trebui să spună că este o bună bază de discuție cu două condiții să nu se uh, fragmenteze aplicarea PAC și, în al doilea rând, să fie vorba despre o reală simplificare pentru agricultori, ceea ce nu este deja câștigat. În al doilea rând, Consiliul a primit uh, destul de bine această comunicare din partea Comisiei, care doar stabilește niște mari principii, dar și Consiliul și anumiți miniștri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la fărmițarea sau fragmentarea aplicării PAC și uh, cu privire la eventualele distorsionări ale concurenței. Și în al doilea rând, avem un subiect foarte politic și anume reducerea diferențelor de ajutoare între diferitele state membre. Este un subiect uh, care, trebuie să recunoaștem, nu ține neapărat de resortul miștilor de agricultură, ci mai degrabă de resortul șefilor de state și de guverne care vor stabili anvelopele naționale uh, pentru PAC când va veni momentul. În fine, raportul domnului Dorfman, care ar trebui să fie adoptat tot sub umbrela acestei comunicări uh, din noiembrie de către Comisia de Agricultură din Parlamentul European uh, din 16 și 17 mai. În teorie, pe 29 mai, Comisia Europeană va uh, adopta politicile legislative sectoriale pentru următorul CFM, printre care și politica agricolă comună vor exista trei propuneri. În primul rând, propunerea cea mai mare legată de detaliile planurilor de sprijinire. Este vorba despre uh, planurile de susținere pentru PAC pe care fiecare stat membru va trebui să le adopte în virtutea principiului subsidiarității. Al doilea lucru de menționat, după unele indiscreții, serviciile agricole ale Comisiei Europene, pentru că acum se dezbat aceste texte în instituții, uh, și mă refer aici uh, la o plafonare a ajutoarelor pe exploatație. Este, este vorba despre 60.000 de de euro pentru fiecare exploatație. Este o cifră avansată, dar ținând cont, uh, bineînțeles, de diferiții factori. Și apoi uh, există și plățile redistributive pentru primele hectare care ar deveni obligatorii. Al doilea regulament sau a doua reglementare este una la nivel orizontal. Și, pe de altă parte, se vorbește și despre prezentarea de către domnul Hogan uh, la sfârșitul lui mai sau începutul lui iunie și uh, este vorba despre regulamentul Omnibus, care a fost uh, obținut uh, de Parlamentul European cu privire la organizarea producătorilor și aplicarea dreptului concurenței. O propunere recentă a Comisiei privind uh, practicile comerciale abuzive în lanțul alimentar și propunerile așteptate de la Comisie până la sfârșitul anului cu privire la transparența în lanțul alimentar. Este vorba despre transparența prețurilor, bineînțeles. Și acum am să dau cuvântul domnului Dorfman, care este raportor din partea Parlamentului European, din partea Comisiei Agri, cu privire la comunicarea Comisiei viitorul alimentației și agriculturii. Domnul Dorfman, aveți cuvântul. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați uh, colegi din Parlamentele Naționale, doamnelor și domnilor, după cum s-a spus deja, am avut uh, sarcina de a uh, redacta un raport din proprie inițiativă a Parlamentului European vis-a-vis -vis de comunicarea Comisiei recent publicată. În câteva cuvinte vreau să vă prezint cele mai importante eh, elemente ale acestui raport pe care o să-l eh, adoptăm în curând eh, și ca să vă faceți și dumneavoastră o imagine în legătură cu procesul decizional parlamentar. A spus și domnul, domnul comisar Hogan, tot începe și se termină cu banii. Fără uh, o bugetare corespunzătoare a unei politici, care oricum uh, reprezintă o mare parte a bugetului Uniunii Europene. Fără acești bani, așadar, nu se poate face politica agricolă comună. Și știm că sunt două mari variabile în ce privește bugetul, noile sarcini, respectiv Brexitul. În raportul pe care îl elaborez în colaborare cu raportorii din umbră, voi solicita ca bugetul alocat agriculturii să rămână cel puțin la fel de mare ca și până acum, pentru că nu văd de ce uh, țăranii ar trebui să plătească uh, factura pentru Brexit. Uh, dacă ne uităm la ce o să publice domnul comisar Oettinger săptămâna viitoare, trebuie să observăm că um, deficitul bugetar uh, pe care îl vom constata se dorește a fi uh, acoperit în mare parte din uh, banii alocați deocamdată agriculturii. Deci, domnule comisar Hogan, nu pot decât să vă îndemn să vă luptați pentru împiedicarea acestei subțiere a bugetului pentru agricultură. Brexitul, dacă va ajunge să distorsioneze piața internă, va fi într-adevăr un mare risc și pentru agricultură și agricultura va fi unul din sectoarele cel mai puternic afectate. Dacă mă uit la posibilele taxe vamale care s-ar putea impune anumitor produse agroalimentare și dacă mă gândesc um, care sunt politicile uh, de, de export uh, pentru anumite uh, produse agroalimentare ale unor state membre vis-a-vis -vis de Regatul Unit, mă gândesc la lapte, la carne de vită, la alte produse, atunci uh, creăm niște riscuri și inelegalități uh, foarte mari. Pe de o parte, uh, avem așadar riscul lipsei de finanțare agriculturii, pe de altă parte riscul creierii unor mari clivaje. Cele trei uh, capitole principale ale raportului meu uh, reflectă uh, principalele uh, propuneri legislative pe care le așteptăm din partea Comisiei. Mai întâi, așa numitul New Delivery Model, un, o, o, o comunicare a Comisiei, apoi în al doilea capitol mă aplec asupra pilonului 1 și 2 din agricultură și în al treilea uh, capitol mă uh, aprofundez uh, problema pieței agroalimentare. Prima parte vine să stabilească o nouă, o nouă relație între statele membre și regiunile europene, pe de o parte, și Comisia Europeană, respectiv nivelul european. Comisarul Hogan a arătat deja că Ehm, Comisia Europeană încearcă să eh, introducă o politică bazată pe performanță ce va folosi niște indicatori de performanță de măsurare a succesului, a performanței politice agricole comune. În principiu, poziția mea este una eh, de aprobare eh, a acestui nou model. Pe de altă parte, Trebuie să vedem cum putem aborda azi o politică agricolă comună care în timp a devenit foarte stufoasă, foarte birocratică. Deci uh, vrem să ajungem la o simplificare a ei, oferind totuși marjă de manevră statelor membre. Totuși, acest lucru trebuie făcut în anumite condiții. Și cele mai importante condiționalități vizează politica agricolă comună. Adică trebuie să o politică agricolă comună poate fi comună cu adevărat doar dacă avem și o piață comună, o piață internă de desfacere comună, inclusiv pentru produsele agroalimentare. Peste tot acolo unde există intervenții în piața de desfacere, cum e cazul și agriculturii, Trebuie ca să avem o abordare comunitară și nu diferențiată. De aceea, viitoarele modele ale politicii agricole comune trebuie să uh, cuprindă garanții pentru cât mai puține distorsionări ale pieței. În același timp, M-am jucat și cu ideea unei variante a PAC dirijată de eh, statele membre eh, care gestionează de fapt eh, transpunerea acestei politici agricole comune în deoseb în regiunile de dezvoltare agro-rurală. Din păcate, nu știu deocamdată să arăt cum pot fi aduse în echilibru, pe de o parte, exigențele, nevoile uh, și competențele regionale cu uh, interesele uh, și strategiile naționale, pentru că planurile de dezvoltare regională nu întotdeauna coincid cu planurile de dezvoltare și strategiile naționale problema competențelor și conflictului de competențe apare uh, acolo unde vrem să oferim, pe de o parte, regiunilor mai multe competențe, pe de altă parte, aceste competențe uh, regionale, dacă, dacă nu sunt avute în vedere la nivel național, atunci, uh, uh practic, uh, nu pot fi transpuse. În ce privește pilonul 1 și pilonul 2, cred că trebuie să ne mai întrebăm încă o dată care este obiectivul principal al politicii agricole comune. Principiul fundamental pe care, care guvernează PAC este modelul nostru european în agricultură. Asta înseamnă că uh, modelul european se bazează pe exploatările uh, familiale, uh, atât în zonele mai uh, Uh, fertile, cât și în zone mai dificile sau um, uh, rurale uh, periferice. Aceste, dezvoltarea acestor exploatări familiale și de subsistență garantează durabilitatea în agricultură. Dau și câteva exemple. De acest model se leagă metodologia de calcul pentru, pentru plățile oferite în cadrul pilonului 1. Noi acum uh, proiectăm o politică agricolă comună care va fi uh, derulată între 2020 și 2027. Avem încă state membre în care uh, calculul primelor și plăților se face pe baza unor date istorice. Nu se poate însă ca în 2027 să oferim plăți care uh, se uh, efectuează în baza unor calcule făcute cu 27 de ani înainte. Trebuie să uh, introducem un nou sistem. Un nou sistem de calcul, multe state membre s-au adaptat deja unor, acestor, la aceste noi metode de calcul. Aceste metode de calcul nu trebuie să prevadă neapărat doar plăți forfetare. Însă trebuie să facem, să ne asigurăm că uh, plata va ajunge nu doar la niște subiecti care sunt înregistrați uh, în mod istoric, dar nu mai au niciun fel de legătură cu agricultura, ci chiar la ceea care practică agricultura. Există astăzi foarte mulți astfel de subiecti care au, au pretenția la, uh, pot emite pretenții legale la la plăți directe, dar care nu au activități direct legate de agricultură și nu asta este scopul politicii agricole comune. Apoi, eh, cu privire la eh, promovarea eh, tinerilor fermieri, există foarte mulți tineri care vor să se lanseze în agricultură, dar care în baza acelei metodologii de calcul istorice nu, au, nu sunt eligibili pentru plăți. De aceea, dacă am reușit să obținem un sistem nou, uh, simplificat, uh, atunci, uh, prin noua metodologie, am putea să promovăm și această categorie de fermieri. Ca și în protecția mediului, acela este, fiind dreptățit, care are și o activitate directă implicită în agricultură. Trebuie să redistribuim și să distribuim banii cât se poate de judicios. Uh, asta înseamnă implicit că uh, plățile către diferitele state membre nu pot fi în cuantum egal, pentru că situația în fiecare stat membru este diferită. Structura de venituri uh, generale, deși în afară, de, în afară agriculturii, trebuie avută și ea în vedere și de aceea în pilonul 1 și uh, pilonul 2, uh, trebuie să vedem uh, cum ajungem la plăți echitabile. În ce privește plățile cuplate, știm că unele state membre solicită mai multe plăți cuplate pentru ca să țină cont de anumite situații specifice. Mie mi se pare important că Eh, mie, mie mi se pare eh, eh, important că trebuie să ne asigurăm că aceste plăți cu plată nu vor duce la distorsionări ale pieței. Se mai vorbește astăzi și despre plățile regresive și despre plafoane. Evident că marile exploatări uh, agricole uh, prezintă costuri pe unitate mai mici decât uh, micile exploatări. Dar, și despre asta o să vorbim zilele următoare în Parlamentul European, cred că la nivelul Parlamentului există o majoritate care uh, ar putea să se exprime în favoarea unui capping, a unei plafonări la un anumit nivel a acestor plăți. Suntem conștienți de faptul că există state Uh, membre care sunt succesoare unor state uh, comun, foste comuniste, unde există niște cooperative care au fost preluate din vechile CAP-uri. Uh, um, evident că și aici trebuie să avem să ținem cont de această situație atunci când definim așa numitul capping, plafonarea plăților, trebuie ca Uh, acest capping să nu însemne doar o redistribuire a banilor de la un stat membru la un alt stat membru. Da? Deci uh, redistribuirea banilor va trebui făcută la nivelul statului membru respectiv, nu între state. În ce privește așa numită uh, arhitectură de ecologizare, greening în limba engleză, avem nevoie de o nouă arhitectură de ecologizare a agriculturii, care trebuie să fie legată de niște condiționalități foarte clare din pilonul 1, protecția apei, pro, pro, protecția aerului de poluanți uh, care sunt transportați pe cale aeriană și protecția climei. Acestea sunt uh, obiective în temeiul pilonului 1. Uh, trebuie ca uh, în statele membre, uh, în pilonul 2, să fie prevăzute măsuri de uh, protecție a acestor Uh, elemente. De asemenea, mi se pare foarte important uh, schimbul generațional între fermieri uh, și aici trebuie luate foarte multe decizii, dar nu numai la nivel european, ci și la nivel național. Pentru că de aceste decizii la nivel național depinde foarte mult dacă tinerii se lansează sau nu în agricultură. Nu am vorbit foarte mult despre pilonul 2, pentru că cred că pilonul 2 în materie de dezvoltare rurală uh, funcționează în mare parte bine uh, sub, uh, sub auspiciile Uniunii Europene. Totuși, pilonul 2 este deocamdată foarte, foarte birocratic și trebuie să ne gândim cum putem reduce povara birocratică din pilonul 2. Iar în ce privește diferitele reglementări comerciale. Eu cred că reglementările din, din uh, domeniul fructelor și legumelor, uh, din domeniul viticol, trebuie continuate. Uh, mă gândesc dacă promovarea acestor sectoare ar putea fi replicată și în sectorul procesator de lapte. Dacă ar exista o, o ajutorare, o subvenționare și a procesatorilor de lapte, s-ar putea să, să obținem rezultate favorabile. În ce privește gestionarea eh, riscurilor, eu cred că nu mai sunt foarte mult eh, de spus. Tocmai am adoptat regulamentul Omnibus, prin care am creat instrumentele cu care statele membre au la dispoziție eh, pârghii de a interveni pentru gestionarea și limitarea riscurilor. Cât despre calendarul de adoptare al acestui raport, uh, este programat ca raportul nostru să fie votat în 17 mai în Comisia pentru Agricultură, după care, la sfârșitul lunii mai, mergem cu acest raport în votul uh, din plenară, urmând ca um, în ultimele două zile, trei ale lunii mai, să primim și noile propuneri legislative din partea Comisiei. Vă mulțumesc deocamdată atât din partea mea. Euh, Acum am să-i dau cuvântul domnului Planck, care este secretar general în cadrul um, Ministerului uh, de Sustenabilitate din Austria. Austria va asigura următoarea președinție a Consiliului Uniunii Europene. E o treabă pe cinste. Vă dau cuvântul, domnule Planck. Stimate domnule președinte, stimate domnule președinte al Consiliului, stimați membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, stimate doamne, stimați domni, mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere în Parlamentul European și pentru prilejul acordat de a vorbi despre viitorul PAC. Și, de asemenea, despre semnificația dezvoltării rurale în Austria. Istoria PAC este una încunată de succes și vedem asta și din perspectiva Austriei, fără niciun fel de rezerve. Cred că astăzi și pe viitor uh, va fi unul dintre uh, domeniile cheie ale politicii europene. Este o politică cu reguli comune și asta um, se oglindește și în semnificația politicii care reprezintă un instrument european. Este uh, însă și o dimensiune a diversității identificate aici pentru că zonele rurale sunt foarte diverse în diferitele state membre și e bine așa. Apoi, dezbaterea privind PAC a demonstrat repetate rânduri că la final pot fi obținute rezultate bune pentru exploatațiile de familie, dar și pentru întregul continent. Sunt foarte optimist că și în prezent lucrurile vor decurge la fel. Com Comisia a făcut deja un prim pas anul trecut prin acea comunicare, iar statele membre au uh, avut o poziție foarte bună vis-a-vis -vis de concluziile acelei comunicări, iar astfel s-a uh, recunoscut ideea că politica agrară comună este foarte bună și uh, abordarea uh, Uh, trebuie să fie una comună în acest domeniu și pe viitor. Per total, sigur că este o situație delicată pentru că societatea are pretenții din ce în ce mai mari vis-a-vis -vis de o agricultură modernă. Diversitatea și vitalitatea spațiului rural, care trebuie să fie întărită, reprezintă o provocare și aici nu e vorba doar despre evoluții agricole, ci și de evoluții ale dimensiunilor digitale și mai ales pentru o țară mică cum este Austria, e destul de um, dificil să sprijin toate aceste laturi. Sigur, um, dacă în Europa um, vrea să pună în centrul atenției sale siguranța și siguranța alimentară este importantă, aprovizionarea cu produse agroalimentare uh, de o calitate bună joacă un rol important. Și pe viitor uh, va fi un lucru din ce în ce mai important. Președinția austriacă va face tot ce este în putere pentru a atinge obiectivele PAC. Asta și în interesul fermierilor, pentru că fără ei nu se poate, dar și pentru consumatori și astfel pentru întreaga societate. Discuția legată de propunerile legislative va uh, continua, o vom prelua de la președinția bulgară și vom continua aceste demersuri printr-un schimb continuu cu uh, Parlamentul. 23-25 septembrie va exista un consiliu informal și vom avea acolo prilejul unui schimb de opinii foarte intens și vă pot spune, uh, vă pot asigura de pe acum că președinția Consiliului Austriacă va, se va strădui să obțină progrese importante în negocieri. Punctul de plecare este unul îmbucurător pentru că propunerea Comisiei are o dimensiune orientată către viitor, și asta este foarte important, dar uh, se asigură și continuitate. Există doi piloni, acesta este modelul propus, dar în acest context, sigur, se vor introduce și elemente care țin de așteptările exploatațiilor familiale. Și uh, procedurile ar trebui să fie simplificate pe viitor. Nu este ușor pentru că există, după cum spuneam, pretenții și așteptări din ce în ce mai mari la nivel de uh, societate. Orientările către mediu, către clima, sunt semne importante. Trebuie să existe astfel de abordări, însă fără a se suplimenta birocrația. Este foarte important și decisiv chiar pentru a uh, întruni așteptările clienților. Sigur, uh, pe viitor trebuie să uh, întâlnim toate aceste așteptări, mai ales din perspectiva austriacă. Uh, modelul de punere în aplicare propus oferă mai multă subsidiaritate statelor membre pe viitor și asta este pozitiv pentru că astfel uh, putem veni în întâmpinarea diferitelor provocări din statele membre. Sigur că mai rămân câteva uh, chestiuni deschise pentru că modelul nu trebuie să îngrădească cumva politica agricolă comună sau palierul comun în orice caz. Pentru exploatațiile familiale este uh, un aspect esențial din perspectiva austriacă. Um, avem, uh, după cum spuneam, o istorie de succes a politicii și pentru întregul uh, sector agricol, pentru întregul spațiu rural, este o politică importantă pentru că există tot soiul de inițiative și turistice, dincolo de producția agricolă. Este un sector foarte important pentru industria din Austria. Și ni se pare o sarcină esențială. De aceea, pentru noi, este decisiv și în trecut a fost uh, un subiect național, nu numai pilonul 1, ci și punerea în aplicare a pilonului 2 acolo în care se oglindește interesul național, deci trebuie o agricultură ecologică și o politică agricolă pronunțată în zonele defavorizate. Trebuie să fie o cale deschisă pentru o ecologizare a agriculturii, asta în uh, conform așteptărilor societății și multe exploatații pot urma acest model. Pentru noi este important, conform pilonului 2, programul uh, ecoagrar, să ne concentrăm pe această dimensiune și să putem pune în aplicare toate principiile, pentru că pentru noi este un pilon uh, pronunțat în zona rurală, dar și turismul uh, are, joacă un rol important aici și nu trebuie să uităm acest lucru Um, agricola, agricultura este adesea baza activității în zona rurală și baza atractivității. De aceea agricultura uh, poate deveni atrăgătoare și pentru generația tânără. S-a vorbit deja astăzi despre asta. Um, un argument decisiv. E nevoie de um, o finanțare solidă și previzibilă. Vor veni propuneri bugetare, desigur că ele trebuie să fie corelate cu așteptările. Pretențiile mai mari uh, au fost deja menționate. Nu vom putea veni în întâmpinarea acestor pretenții cu mai puțin bani. Asta a arătat și experiența noastră și sigur că va fi o provocare. E important să Uh, menținem nivelul actual de finanțare pentru că o economie, o agricultură ecologică trebuie să rămână și competitivă și nu va fi competitivă decât de, dacă va obține și un sprijin corespunzător. Ce am mai uh, identificat în acest context? Bugetul pentru agricultură trebuie să fie asigurat, dar totodată nu trebuie să uităm că este vorba și despre alte aspecte, uh, cum ar fi asigurarea importanței agriculturii în uh, lanțul uh, valoric. Deci important e ca la început sau la finalul acestui lanț să fie luate în considerare sumele rămase. Și asta pe o piață liberă care trebuie să rămână echitabilă. Deci presiunea micro asupra microagriculturii trebuie să uh, nu ducă la inechități. Pentru noi este important ca spațiul rural, dar și silvicultura să uh, rămână în condiții cadru stabile, să se respecte diversitatea și să nu apară presiuni suplimentare pentru spațiul rural prin uh, tot soiul de piedici și constrângeri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Planck. Acum uh, dez- deschidem dezbaterea și îl rog pe președintele Sikierski să gestioneze discuțiile. Vă rog, domnule Sikierski. Bardzo dziękuję za prowadzenie tych... Mulțumesc pentru prima dezbatere. Vom proceda în modul următor, dacă sunteți de acord. Preați uh, cuvântul, să zicem, pe scurt, poate, poate timp de două minute. Deja este dublul timpului de vorbire uzual pentru noi, parlamentari și vom avea câte doi reprezentanți ai parlamentelor naționale, apoi uh, cineva de la Comisia um, de Agricultură a Parlamentului și așa mai departe. Deci să fie o succesiune prestabilită. Așa vom proceda. Dacă veți depăși timpul alocat, vă voi amenința cu ciocănelul. trebuie să știți exact când vă veți apropia de sfârșitul timpului alocat. Uh, primul vorbitor din Germania. Stimate domnule președinte, stimați, stimate doamne, stimați domni, domnul Gheric vorbește. Vă mulțumesc pentru organizarea acestor, acestei audieri. Mulțumesc tuturor vorbitorilor și pentru eforturile depuse uh, în favoarea PAC. În Germania am uh, stabilit acest lucru și în uh, tratatul uh, coaliției să păstrăm destui bani în bugetul pentru agricultură. Vrem să venim și cu fonduri suplimentare, proaspete. Deci astea sunt condițiile cadru, distribuția echitabilă, nu există nicio îndoială aici și trebuie să mai reglementăm anumite lucruri, însă important ca bugetul PAC să fie uh, în continuare folosit pentru că este necesar mai ales la nivelul exploatațiilor uh, de familie. Și, uh, cum s-a spus mai devreme, există schimbări structurale la nivel rural și aici agricultura, agricultura nu trebuie să rămână în urma celorlalte venituri din alte ramuri. Politica agricolă comună trebuie să se simplifice. Mijloacele care nu sunt folosite în administrație pot ajunge la baza ramuri și asta prin debirocratizare. Trebuie să fie uh, un domeniu fiabil, trebuie să aibă orientare către viitor. Oamenii au nevoie de astfel de sprijin, trebuie să se poată baza pe Uniunea Europeană și pe alte instrumente de sprijin financiar. De asemenea, trebuie să nu oferim uh, un teren fertil pentru uh, jocuri politice și ideologice. De aceea, structura plăților directe trebuie să rămână la nivel european. O întrebare la final. Cum facem cu acele prime cuplate? Noi avem aici probleme vis-a-vis -vis de distorsiunile de pe piață sau ale concurenței. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Din Irlanda, domnul Karen. Intervenție fără microfon, în continuare. Am cer scuze, spune vorbitorul. Mă bucur pentru prilejul oferit. Domnul comisar Hogan a vorbit mai devreme și s-a concentrat pe linile bugetare și pe păstrarea nivelului actual. Eu Vreau să pun aici accentul pe guvernanța națională, pe păstrarea eh, finanțării. Întrebarea este dacă uh, guvernele s-au pus de acord să suplimenteze bugetul pentru politica agrară comună. Oare această sumă va fi folosită pentru politică și ne putem asigura că nu va fi folosită pentru alte scopuri ale Comisiei? Apoi, în ceea ce privește sectorul agrico, eh, agroalimentar, vedem că s-au făcut concesii în eh, zona industriei eh, cărnii de vită. În contextul Brexit au existat o felul de demersuri izolate care afectează industria agroalimentară. sigur că există tot felul de probleme ale distribuției financiare. Guvernele au venit, într-adevăr, cu finanțări, cu bugete suplimentare, dar au nevoie de garanții că banii se vor folosi ca atare. Politica agricolă comună a fost un instrument fundamental în uh, îndeplinirea acestor obiective în ultimele decenii. De aceea este absolut esențial să putem realiza obiectivele în cadrul PAC și este important uh, să atingem obiectivele pentru Europa rurală și pentru asta este esențial să avem bugetul necesar și cred că uh, punerea deoparte a banilor tocmai în acest uh, scop este esențială pentru PAC. Thank you. Bardzo dziękuję. Chciałbym poinformować, że na sali są... Mulțumim vreau să vă reamintesc că avem aici și o aspeție a eurodeputatului Petia, ai doamnei Solo, ai doamnei Șraia și aș dori să le spun bun venit și oaspeților eurodeputaților noștri. Și acum cuvântul îi revine domnului domnului Des, care va respecta timpul alocat. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi din statele membre și din Parlamentul European. Comisarul Hogan, din păcate, nu mai este printre noi. Propunerea concretă nu o cunoaștem exact. Nu, am, nu sunt foarte entuziasmat de ea. Oamenii de știință au spus de curând că aceste Propunerea ale Comisiei nu vor duce la o birocrație mai redusă, ci birocrația se va muta de la nivelul european la nivelul național. Nu putem accepta acest lucru. Propunerea vine cu tot soiul de abordări pentru statele membre care vor avea drept consecință distorsiunea ale pieței. Acum 50 de ani, când a început uh, pe aceea, mi-am început și eu formarea profesională, și uh, de atunci ce uh, mi-a fost alături în calitatea mea de fermier. La ultima reformă am făcut uh, un pas, dar nu putem continua pe aceeași cale. PAC a fost uh, o bază a procesului consensual la nivel european. propunerea Comisiei nu are voie să părăsească acea direcție consensuală. Um, statele membre ar trebui să vină cu propuneri proprii, noi să le examinăm, iar apoi să redactăm un catalog și din acel catalog statele membre își pot extrage măsurile potrivite. Pentru că, sigur, situațiile sunt diferite de la stat la stat. Și pe viitor vom avea nevoie de un sistem cu doi piloni, deși, uh, pentru că sistemul actual trebuie îmbunătățit. Uh, văd cu relaxare uh, acest, aceste propuneri ale Comisiei, dar nu cred că vor fi puse în aplicare până la sfârșitul mandatului. Dacă comisarul vine cu niște propuneri la începutul lui iunie, atunci uh, trebuie să ne așteptăm la o vacanță parlamentară și nu vom reuși să punem în aplicare măsurile în doar 9 luni. Sperăm că vor veni uh, propuneri bune din partea comisarului și încă observații legate de buget, domnule președinte. În Europa, 40% sunt, uh, din buget este, se duc pe politica agricolă comună. Uh, uh însă, uh, un, doar 1% din cheltuieli vin pentru toți fermierii. Și dacă ne uităm la aceste cheltuieli, vom vedea că de fapt se consumă foarte puțin pentru 500 de milioane de cetățeni care se, se hrănesc din agricultură. Am spus deja că eurodeputații sunt obișnuiți cu un timp mai scurt. Acum, uh, din următorul vorbitor din Cipru. Domnule președinte, permiteți-mi să vă felicit mai întâi de toate comisie, mulțumesc uh, comisiei pe care o reprezentați, Comisia de Agricultură, pentru acest eveniment. Sunt de acord, trebuie să reducem birocrația, trebuie să simplificăm procedurile și trebuie să mm, înlesnim înțelegerea acestor uh, condiții cadru de către fermieri, convergența trebuie sprijinită și politica, politica de coeziune și alte politici trebuie corelate între ele. Pe lângă aceste îmbunătățiri pe care ni le dorim în zona agroalimentară și pentru a ne atinge și obiectivele de mediu și a combate schimbările climatice, uh, trebuie să fim de acord că sunt obiective comune aici, care uh, au laturi comune și trebuie să luptăm pentru ele, îndeplinirea lor. Trebuie să combatem distorsiunile de pe piață, Um, de-a lungul întregului lanț agroalimentar și la nivel de preț. Trebuie să luptăm pentru o convergență mai mare între veniturile fermierilor și veniturile din alte uh, sectoare economice, cum a spus și domnul comisar Hogan. Deci avem nevoie de măsuri țintite, mai ales uh, având în vedere îmbătrânirea populației din zonele rurale. Asta pentru că ne dorim și o agricultură durabilă pe viitor. În ceea ce privește noul CFM, trebuie să găsim uh, o cale pentru a contrabalansa efectele Brexitului și efectele schimbărilor în ceea ce privește strategiile, de exemplu, de apărare și siguranță. Trebuie să ne asigurăm că PAC rămâne una dintre cele mai importante politici ale UE. O mică observație legată de Cipru, care sigur are o economie mică, de insulă. Există și acolo provocări din ce în ce mai mari. Avem prețuri mai mari când vine vorba de transportul mărfurilor și terenurile au devenit din ce în ce mai scumpe, terenurile agricole ceea ce înseamnă o presiune, din ce în ce mai mare pentru fermierii noștri. Trebuie să luptăm împotriva tuturor provocărilor existente, cum ar fi și mobilitatea către zonele urbane. Deci aici e nevoie de măsuri țintite. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și bună ziua. Reforma PAC presupune participarea fermierilor la rezolvarea problemelor viitorilor, viitorului. Ei trebuie să se opună schimbărilor climatice, trebuie să uh, protejeze și mediul. Suntem de acord, dar aceste provocări sunt prezentate în contextul unui cadru financiar dificil. Există Brexitul și fără a revizui, fără a supraveghea unii dintre cei mai importanți fermieri care fac parte din lanțul agroalimentar, nu se uh, pot rezolva problema. Deci din țara noastră, pe care o reprezint eu, și noi sprijinim fermierii noștri pentru că îi considerăm a fi protagoniștii viitoarei PAC. Ce ar fi Uniunea Europeană dacă cantitatea și calitatea hranei noastre ar fi cea din uh, țări ale lumii a treia. Trebuie să privim PAC-ul cum trebuie și să ne facem griji, să ne preocupe sistemele de plăți, să vedem cum se poate obține o siguranță a alimentelor, pentru că, sigur, uh, fermierii sunt cei care pot asigura siguranța alimentară. Ceea ce privește factorii decizionali, um, sigur există anumite elemente împotriva PAC și care afectează coeziunea în viitoarea PAC. Doamnelor și domnilor, vreau să spun doar că, într-adevăr, vorbim de provocări noi, dar trebuie să ținem cont și de faptul că fermierii trebuie să mențină această pondere de 30% a, direct, a ajutoarelor directe. Și aceste subvenții pentru agricultură trebuie să fie finanțate în totalitate de la bugetul comunitar. Mulțumesc. Domnul Andriu. Oui, merci, monsieur le, le président. Je regrette... Mulțumesc. Regret că domnul comisar uh, ne-a părăsit pentru că chestiunea cea mai importantă este legată de bugete. Uh, el uh, anunța o scădere a bugetului de la 10 la 15% și joi dimineață comisarul Oettinger anunța 6% și, uh, practic, uh, pe 2 mai uh, va fi prezentat cadrul financiar multianual. Este un subiect major, este un subiect foarte important. Calendarul este un alt subiect important. Este un calendar complex și durata acestuia va fi în funcție de calitatea propunerii legislative a Comisiei. Am, am auzit și noi niște zvonuri în numele subsidiarității nu avem o propunere legislativă prea consistentă. Reprezentantul Consiliului ne spune că are o viziune clară despre viitorul PAC. Este unul dintre puținii care are o viziune clară despre viitorul PAC, pentru că noi restul nu știm prea clar în ce direcție ne îndreptăm. Și mă întreb acum uh, legat de precizia propunerii legislative care ne va fi prezentată la finalul lunii, uh, la pe 2 mai. În funcție de asta, vom merge mai repede sau mai încet pentru că noi va trebui să ne consultăm cu tot sectorul. În ceea ce privește conținutul reformei, cred că există elemente majore în ceea ce privește instrumentele de piață. Colegul Dorfman a lucrat la raportul din proprie inițiativă. Regulamentul Omnibus este un pas înainte, dar nu este suficient. Va trebui să mergem mai departe în ceea ce privește menținerea veniturilor agricultorilor. În ceea ce privește ecologizarea, aceasta este o componentă majoră a propunerii făcute de comisie și cred că trebuie să analizăm în detaliu ce se propune. Sunt de acord cu primul nivel al uh, structurii comune. Se vorbește despre rotația culturilor, despre agricultura biologică, dar trebuie să mergem și mai departe, așa cum propune comisia la uh, opțiunea 1. Trebuie să fie un uh, Uh, mix uh, între structura actuală și ecoschema. și asta în beneficiul tuturor agricultorilor din, EU, uh, din Europa. Acesta este un element important al viitoarei reforme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am auzit toate aceste cifre și procente și, bineînțeles, uh, care este anul de referință, despre ce vorbim, ce reprezintă aceste cifre. Domnul Adenovski, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați oferit posibilitatea de a prezenta opinia Parlamentului polonez. Sarcina mea este mai uh, ușoară. Uh, în sensul că Parlamentul din Polonia a adoptat o rezoluție specială care sprijină guvernul uh, polonez în ceea ce privește poziția referitoare la viitoarea PAC. Și am să mă concentrez asupra aspectelor importante pentru țara noastră. Noi trebuie să definitivăm uh, procesul de egalizare a plăților directe. Există uh, un fel de mit. Noi, uh, în sensul că trebuie să avem uh, plăți directe egale. Trebuie să facem asta odată pentru totdeauna, pentru că altfel situația este injustă. Și pe de altă parte, trebuie să susținem și poziția exploatațiilor agricole mici și medii mai ales în ceea ce privește îndeplinirea noilor funcții în agricultură. Suntem uh, recunoscători uh, și reprezentanților Austriei pentru noile funcții uh, date agriculturii. Agricultura înseamnă dezvoltarea durabilă a teritoriilor și noi vrem să consolidăm rolul statelor membre în procesul de conturare a PAC, inclusiv procesul de administrare a PAC. Totuși, Asta nu înseamnă că trebuie să renaționalizăm pacul. Țara noastră dorește o politică comună la nivel comunitar, bazată pe solidaritate pentru toți, în estul sau în vestul Europei. De asemenea, vrem să subliniem și rolul important al celui de-al doilea pilon în dezvoltarea zonelor uh, rurale. Este un lucru foarte important pentru țara noastră. Uh, iar politica celui de-al doilea pilon trebuie să fie susținută din fondurile de coeziune. Este un aspect extrem de important pentru țara noastră și, în concluzie, aș dori să vă spun că poziția guvernului nostru este susținută în totalitate de Parlamentul țării noastre. Mulțumesc, doamna Veslin din Suedia. Mulțumesc, domnule președinte. Este o discuție foarte importantă, iar noi, în Suedia, tratăm cu maximă seriozitate aspectele legate de PAC și credem că trebuie să folosim PAC pentru a ne consolida competitivitatea. De aceea vrem uh, să se reducă sprijinul direct. Credem că este important să susținem mediul și clima. Credem că este important să analizăm condițiile și sprijinul pentru ecologizare, în, uh, pentru că în forma actuală nu și-a dovedit meritele. Noul sistem trebuie să includă măsuri pentru a atinge obiectivele de mediu și de climă. Este o modalitate foarte clară și foarte directă. Trebuie de asemenea să abordăm niște obiective foarte importante în special legate de rezistența la antibiotice, bunăstarea animalelor și sănătatea animalelor. În situația actuală, credem că strategia în cadrul PAC este în, merge în direcția cea bună. Avem uh, îndoieli în general cu privire la obiectivele comune uh, ale UE și cu privire la atingerea acestora prin creșterea bugetului. Antevorbitorii mei spuneau că agricultorii nu trebuie să plătească costurile Brexitului. Sunt puțini care vor să plătească costurile Brexitului. Nici măcar Regatul Unit nu vrea să plătească aceste costuri și cu siguranță contribuabilii suedezi nu vor să o facă. Deja existau acolo foarte mulți eurosceptici. Este deja o țară eurosceptică și trebuie să acceptăm că Brexit va avea consecințe pentru pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cușmiuc. Mulțumesc, domnule președinte, uh, stimate domnule ministru. Aș dori să fac câteva comentarii. După 2020, PAC ar trebui să fie menținută, dar mai mult decât atât ar trebui să fie consolidată. Uh, PAC trebuie să Uh, promoveze protecția mediului și trebuie să îmbunătățească condițiile din zonele rurale. Nu trebuie să existe discriminare uh, împotriva niciunui stat membru și, în plus, PAC trebuie să fie simplificată. De asemenea, PAC trebuie să se bazeze pe o uh, împărțire echitabilă a plăților directe și trebuie să eliminăm diferențele între zonele rurale și alte zone din statele membre. fondurile pentru PAC trebuie să fie menținute și uh, alocate direct agricultorilor, în special uh, pentru exploatațiile de familie. Banii trebuie să fie folosiți pentru a sprijini și pentru a impulsiona producția de produse organice. Ar trebui, de asemenea, să creștem standardele de bunăstare a animalelor. Sprijinul pentru sectorul agroalimentar trebuie să fie direcționat către industriile de prelucrare locale, aflate în apropierea imediată a fermelor și mă refer la aici la vânzări directe și la piețele din imediata vecinătate a exploatațiilor agricole. Și revin acum la apelul lansat de comisarul Hogan. Noi ar trebui să facem un apel la statele membre să crească fondurile pentru PAC și uh, vreau să vă spun că guvernul polonez este dispus să plătească mai mult în ceea ce privește contribuția sa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, stimați colegi, Parlamentul Național din Lituania și-a exprimat poziția în uh, sesiunea din primăvara anului trecut pe tema politicii agricole comune și am subliniat un aspect și anume echitatea. Mulți colegi care au vorbit astăzi au vorbit despre acest caracter echitabil. Atunci când vorbim despre plăți, politica trebuie să fie echitabilă, iar concurența nu trebuie să fie distorsionată. Țările baltice primesc uh, printre cele mai mici plăți foarte mulți oameni au emigrat din țările noastre. Așadar, în noua perioadă de programare, politicile trebuie să se bazeze pe echitate. Înțelegem provocările legate de anvelopa totală, care va fi redusă din cauza Brexitului. Înțelegem că negocierile vor fi dificile și va fi uh, dificil să susținem acest principiu al echității este important ca bugetul uh, pentru PAC în noua perioadă să nu fie redus. Nu trebuie să fie micșorat. Din potrivă, trebuie să fie măcar menținut la nivelul actual. În ceea ce privește noile politici aferente PAC, ar trebui să privim lucrurile dintr-o nouă perspectivă nu putem să ne bazăm pe situația istorică. Țările baltice și țările din grupul de la Visegrad spun că și aceste țări ale lor trebuie să fie luate în considerare și principiul echității trebuie menținut și promovat, pentru că Uniunea Europeană este bazată pe echitate. Mulțumesc foarte mult! acum că vorbim despre bani, nu uitați că bugetul pentru perspectiva financiară a fost redus cu 11% comparativ cu perioada anterioară. Deci atunci când vorbim despre perspectiva financiară actuală, vorbim totuși despre sume mult mai mici decât în trecut. domnul Faltenek din Cehia. Dobrý den, hezké odpoledne, děkujeme za pozvání. Já bych chtěl... Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să spun următorul lucru. Pe termen lung, Cehia sprijină și este de acord cu politica agricolă comună. Cehia este dispusă să crească finanțarea pentru bugetul european astfel încât uh, să nu existe reduceri semnificative din bugetul pentru PAC. Dar avem o problemă majoră. Cehia nu este de acord cu principiul plafonării obligatorii. Nu înțelegem de ce ar trebui să existe această plafonare. Nimeni nu ne-a explicat clar ce presupune și de ce se aplică. Companiile noastre sunt uh, deținute de 150.000 de agricultori. Acești uh, proprietari uh, vor fi grav afectați și asta va presupune de asemenea și o creștere a poverii administrative. Am auzit de mai multe ori de la comisarul Hogan, de la domnul Dorfman și de la domnul ministru că ar trebui să dăm uh, mai mult uh, spațiu de manevră statelor membre. S-a mai spus de asemenea că se dorește sprijinirea micilor agricultori și să nu se dea subvenții celor care nu sunt activi. Adică vrem să ajutăm doar agricultorii activi și agricultorii tineri. Dar eu nu înțeleg de ce uh, ar trebui să se introducă niște plafoane obligatorii. Domnul raportor Dorfman a spus uh, foarte pertinent că plafonarea obligatorie în uh, statele membre vine din faptul că exploatațiile mai mici au costuri mai mari decât cele mai mari, dar totuși uh, putem să facem ceva în acest sens. Mulțumesc! Aici vorbim despre un alt criteriu, și anume numărul de angajați dintr-o exploatație. Și există aceste efecte de scară pentru uh, fermele mai mari. Domnul Müller. Doamna Müller, mulțumesc, domnule președinte. Politica comună agricolă este o poveste de succes care trebuie dezvoltată și în continuare. Cred că în ceea ce privește producția de alimente și securitatea alimentară, cu toții avem acea, aceeași poziție. Totuși, pe noi, în Parlamentul European, ne îngrijorează că în statele membre există percepții atât de diferite asupra acestei politici agricole comune și de aceea această PAC este și transpusă foarte diferit de la stat membru la stat membru. Germania pare să fie singur singurul stat membru care operează deja cu plăți decuplate. Restul statelor membre în continuare ține la păstrarea regimului de plăți cuplate și nu sunt dispuse să facă ceva în acest sens. Și mai dificilă devine situația atunci când uh, încercăm să ținem cont și de componentele sociale din mediul rural. Da? Mă gândesc la a avea în vedere structurile de exploatare, structurile organizatorice, cooperativele și așa mai departe, pentru a putea totuși și în aceste condiții să oferim plăți directe. Și aici criteriile de apreciere sunt diferite de la un stat membru la altul. Așa cum practicile în comerțul cu, uh, în detaliu cu produse agroalimentare sunt și ele diferite, în ciuda faptului că avem legislație europeană în materie. Eu cred că trebuie să consolidăm cercetarea și dezvoltarea, trebuie să oferim tinerilor agricultori, tinerilor femeieri perspective de viitor concrete. Am ferma convingere că aici în Parlament există, în Parlamentul European există condiții uh, pentru a crea noi premise pentru uh, pe acea a viitorului, dar uh, trebuie să fac apel la colegii uh, parlamentari din parlamentele naționale să nu suprareglementeze aceste dispoziții. Mulțumesc. Când vorbim despre plăți cuplate cu producția, pot, se pot cheltui Eh, doar eh, între 13 și 15% din buget pentru aceste plăți și numai pentru acele zone de producție care sunt eh, listate în documentele relevante de la nivelul UE. Deci când vorbim despre istoria de succes a PAC, dacă un uh, fermier uh, îți uh, spune că primește 50% din venituri din PAC comparativ cu alții, asta nu e neapărat un succes. Domnul Diaz Poșcal. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros membros do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais. Quando falamos da PAC, nas suas diversas componentes, dimensões e pilares, é preciso reconhecer. Mulțumesc, domnule președinte. Noi vorbim despre PAC și despre diferi, diferiții piloni și trebuie să recunoaștem faptul că impactul asupra agriculturii uh, portugheze este important. Numărul de exploatații a crescut, veniturile din agricultură au crescut, 20% obțin 80% din plățile indirecte. Deci există injustiție. Au existat foarte multe incendii, au existat foarte multe tragedii care au fost exacerbate cumva de PAC în Portugalia. S-ar putea face eforturi mai mari pentru a consolida sectorul prin impulsionarea fermelor de familie, de exemplu. Sunt acele ferme care produc hrană de calitate și care protejează mediul și care, bineînțeles, uh, mențin și țesătura uh, societății de la nivel rural. Și trebuie să găsim modalități de a încuraja acest gen de producție distribuția valorii pe parcursul lanțului uh, trebuie să uh, fie modificată, pentru că hipermarketurile trebuie să înceteze să mai domine piața și în plus nu mai trebuie făcute plăți către agricultorii care nu produc nimic. Avem nevoie de un sistem echitabil de remunerare a agricultorilor și lumea agricolă pe care ne-o dorim va fi posibilă doar dacă mergem pe ideea micilor exploatații agricole și a exploatațiilor de familie. Mulțumesc, domnul Costi din Finlanda. Doamna Costi din Finlanda. Intervenție fără microfon. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat, tervehdys Suomen parlamentista. Domnule președinte, dragi colegi, salutări din partea Parlamentului finlandez. Profitabilitatea sectorului agricol este una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Asta depinde de noile tehnologii, de inovație și de generarea de energii regenerabile. Mediul de afaceri uh, în agricultură s-a schimbat foarte mult ca urmare a politicilor adoptate. Există structuri noi uh, care pot să facă față provocărilor actuale. Pe de altă parte, există o dependență de schimbările operaționale. Noi vrem ca aceste exploatații agricole să poată reacționa la provocările viitorului. Trebuie să avem o politică coerentă a sectorului. În ceea ce privește poziția Finlandei, aș vrea să abordez criticile lansate la adresa plăților directe condițiile naturale din Finlanda sunt uh, foarte dezavantajoase comparativ cu alte țări și noi ar trebui să um, continuăm agricultura pe toate teritoriile europene. Fiecare civilizație s-a ocupat de propria agricultură și trebuie să menținem această situație și în viitor. sprijinul acordat Finlandei este mai mare din cauza condițiilor uh, geografice și naturale, pentru că acolo costurile de producție sunt mai mari. Plățile directe și metodele trebuie să fie extinse și aș vrea să obțin clarificări suplimentare legate de plățile directe pentru zonele cu un handicap natural. Nie wiem do kogo to pytanie, ale jeśli chodzi o mnie, to jestem za. Mulțumesc. Ehm, dacă mi-ați adresat mie întrebarea, spune domnul președinte, atunci evident că trebuie să ținem cont și de condițiile cadru adică niște condiții nefavorabile, sunt uh, uh, și ele factori care influențează foarte mult uh, plățile directe. Doamna Zenova. Doamna Senra. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim practic despre rentabilitate, despre asigurarea unui venit minim pentru agricultori Cred că însă mai sunt și alte două aspecte care nu au fost uh, până acum uh, introduse în dezbatere și pe care trebuie să le discutăm. Mai întâi, politica de prețuri. Prețurile care sunt plătite pentru produse agroalimentare trebuie să fie prețuri uh, sustenabile. Dacă dezbaterea noastră nu include și prețurile, atunci nu putem vorbi despre garantarea condițiilor de viață și de muncă pentru fermieri. Apoi mai este și altceva. Mai este uh, problema uh, trecerii, uh, schimbului generațional. Dacă nu există posibilități și perspective de viitor pentru ca să trăiește în demnitate din agricultură, atunci nimeni nu se va entuziasma prea mult pentru agricultură. Și un alt aspect despre care nu se vorbește foarte mult, drepturile femeilor în zonele rurale. Discriminarea în PAC este foarte clară. Trebuie să uh, schimbăm această situație, pentru că dacă vrem să obținem o egalitate a femei în fața, în fața bărbatului, atunci trebuie să vorbim și despre regimul de proprietate al exploatărilor familiale. Și aș mai vrea să ating și problema acordurilor comerciale internaționale, care au un impact foarte important asupra agriculturii, inclusiv asupra agriculturii de subzistență, respectiv micile și exploatările mici și medii. Deci, pot să vă raportez că uh, acum scurt uh, timp în urmă am, uh, ne-am întors din Brazilia și pot să vă spun ce ne așteaptă pe noi aici în Uniunea Europeană cu acest acord Mercosur, cu acordul privind carnea de vită și contingentele de carne de vită exceptate de la taxele vamale. Dacă noi am putea să comercializăm aceste produse care sunt incluse și în uh, acordul Mercosur și pe căi uh, mult mai scurte, nu trebuie aduse de acolo. Da? Deci trebuie să vorbim despre prețuri și să nu uităm să vorbim și despre modele de distribuție ale acestor produse agroalimentare. Președintele, da, uh, îmi amintesc de cotele pentru produsele lactate care au existat și acela era un model de distribuție, nu? Domnule Grote din țările de jos. Thank you, Mr. President. Uh, on behalf... Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să vorbesc în irlandeză, uh, limba țării mele. Eu sunt uh, membru al Comisiei pentru Agricultură a, din Parlamentul olandez și în numele Comisiei mele vreau să fac următoarea precizare la, vis-a-vis -vis de noua PAC. Se pune întrebarea cum poate fi garantată o aplicare egală și echitabilă în toate statele membre a politicii agricole comune, astfel încât obiectivele PAC eh, să fie transpuse cu aceeași ambiție. Adică cum, faci, cum ne asigurăm că nu vom, fi, nu vom trata uh, situațiile în state membre cu măsuri diferite? Este o întrebare centrală. Mulțumesc. Pan Cafantari, Grecia. Are cuvântul domnul Cartani din Grecia. Σημαντική η σημερινή πρωτοβουλία να συζητηθεί το θέμα... Doamna Caritane, Grecia. Inițiativa dumneavoastră de a discuta împreună cu noi noua politică agricolă comună este lăudabilă. Aș vrea să vă spun înainte de toate că uh, politica agricolă comună trebuie să rămână și pe viitor una comună. Trebuie să protejăm uh, mediul, trebuie să protejăm mediul rural, consumatorii, dar și fermierii. Și sunt de acord cu domnul comisar Hogan că aceeași măsură nu se poate aplica uh, tuturor statelor. Trebuie să aplicăm măsuri diferite în nord și în sudul Uniunii Europene. Da? Pentru că nu, nu pot fi aplicate aceleași măsuri de sprijinire a agriculturii Greciei și Finlandei. Pentru că avem diferite sectoare active, avem condiții naturale diferite și uh, specificități diferite. De pildă, trebuie să ținem cont dacă există uh, uh, preponderent regiuni insulare, regiuni montane, dacă fermele sunt extinse sau mai degrabă ferme unifamiliale de dimensiuni mici da? Dacă aceste exploatări uh, familiale sunt uh, operate de tineri care vor să intre în acest sector al economiei sau au o altă structură. Deci, eu cred că cu toții înțelegem foarte bine că fermierii se luptă momentan cu provocări foarte, foarte importante. Da? Inclusiv cele legate de modificările climei. Da? Și ei, în plus, sunt chemați să își mai aducă și contribuția proprie la protecția mediului. Deci avem nevoie de noi instrumente de gestionare. Mă refer aici, în primul rând, la gestionarea apelor, ca resursă foarte importantă, nu doar sub raport cantitativ, ci și mai ales calitativ. Cu siguranță că în ce privește apa vom uh, avea multe provocări de înfruntat în viitor datorită modificărilor climatice. Uh, apa este de altfel o resursă esențială și pentru alte sectoare, nu doar în agricultură. În Grecia, Parlamentul este de opinie că eh, politica agricolă comună ar trebui să eh, fie dotată cel puțin cu aceleași eh, sume ca și în trecut, ca și actualmente. Și va trebui să analizăm mai în detaliu elementele de politică de convergență. Schemele de ajutorare raportate doar la suprafață, nu ar trebui să fie singurele uh, uh, bazele de, baze de calcul. Și final. Președintele. Mulțumim pentru faptul că ați atras atenția asupra extremelor, Grecia și Finlanda, care au evident uh, agriculturi foarte diferite și care au dificultăți în a au, au diferite sectoare agricole Uh, au diferite condiții naturale. Vorbim și despre energie aici, domnul Heisling. Uh, mă bucur că Comisarul pentru Agricultură a spus uh, foarte clar că CAP trebuie să rămână um, la același nivel. Deci politica agricolă trebuie finanțată la același nivel și miniștrii acasă în țările noastre membre trebuie să audă acest lucru. Da? Deci Eh, trebuie să cuplăm mai mult eh, plățile la eh, performanțele sociale. Trebuie să vedem în, în ce măsură plățile directe pot genera creștere și plus valoare. Nu se poate ca 80% din, din banii din politica agricolă comună să revină doar unui număr foarte mic de unități din agricultură. Bun în comunicarea Comisiei din uh, toamnă am spus deja că nu putem pe de o parte să spunem avem uh, produse de masă ieftine pentru piața globală, pe de altă parte pentru consumul propriu avem produse de calitate. Noi uh, știm că Mercosurul nu este ceva care este compatibil cu exigențele noastre actuale. Nu putem să liberalizăm pe de o parte pe, o, o parte din piață și pe alt, și, și în, aceeași, în altă parte a pieței să operăm cu ajutoare. Se vorbește aici despre mai mare manevră de, marge de manevră pentru statele membre. Pe, și mă îngrijorează acest lucru, pentru că nici acum politica agricolă comună nu mai este chiar atât de comună. Există foarte multe diferențe în aplicarea uh, acestea. Și se spune că statele membre ar trebui să facă, uh, elaboreze strategii uh, de dezvoltare proprii, naționale. Păi, dar atunci unde mai rămâne politica comună în materie de agricultură? departe. Eu cred că anumite lucruri este bine să fie guvernate de aici, de la Bruxelles, pentru că dacă uh, politica agricolă comună va fi guvernată din capitalele statelor membre, atunci uh, lucrurile se vor risipi și nu poate fi asta obiectivul nostru. Trebuie să avem o politică agricolă comună puternică și să nu cedăm de la această poziție. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Ar, domnule deputat, uh, eu aș zice că avem o politică agricolă comună, dar cu o flexibilitate destul de mare pentru a ține cont de specificitățile fiecărui stat membru. Domnul Acaus. Domnul Beckhaus. Mulțumesc, doamne și domnilor, domnule președinte. Ehm, ehm, eu sunt eh, parlamentar eh, dintr-un land Eh, federal german care a dezvoltat o proprie politică de dezvoltare agricolă și rurală. Noi spunem că ecologia, economia, responsabilitatea socială și dezvoltarea eh, culturilor agricole trebuie să meargă mână în mână. Tocmai de aceea cred că politica agricolă comună a Uniunii Europene este o poveste de succes. Eh, trebuie însă pentru viitor să stabilim și noi indicatori și noi parametri Uh, pentru a măsura performanța acestei PAC uh, după acești parametri. Știm că la biodiversitate, uh, la alți parametri de mediu în special, încă nu am ajuns unde vrem. Trebuie să facem în așa fel încât agricultura, economia din agriculturii să fie compatibilă cu ecologia. Noi împreună cu cercetarea, cu mediul academic, am reușit să uh, calculăm uh, formule care să păstreze acest echilibru. Știm, pe de altă parte, că veniturile în mediul rural și în agricultură diferă foarte mult de la un loc la altul. Fără uh, agricultură și fără spațiu rural, Europa nu are niciun fel de viitor. Deci avem nevoie de uh, măsuri de stimulare uh, socială generală a mediului rural. Asta implică și uh, dezvoltarea agriculturii, dar și dezvoltarea generală a mediului rural. În același timp, trebuie să ne eh, aplicăm și spre digitalizare, spre alte elemente de modernizare a agriculturii. Trebuie să vedem cum putem oferi tinerilor din zonele rurale o nouă perspectivă de viitor. Eh, cred că eh, politica agricolă comună trebuie să răspundă și acestor întrebări. Avem nevoie de o re întinerire ecologică a agriculturii. Trebuie să debirocratizăm uh, în ansamblu agricultura. Děkuji, dobrý den, pane eh, předsedo, milé kolegyně, kolegové. Mulțumesc, domnule președinte. Vă vorbesc nu doar în calitate de fermier, dar și în calitate de fost ministru de resort, care timp de patru ani a participat în Consiliul Ministrilor pentru Agricultură. În ce privește noua politică agricolă comună, aceasta trebuie să fie mai simplă, mai eficientă și mai puțin administrată. În ce sens? Pentru, uh, povara administrativă este atât de mare încât fermierii nici până acum nu s-au obișnuit cu actuala politică agricolă comună. Eh, domnul Dorfman a vorbit despre eh, micii fermieri și în numele Republicii Cehe pot să vă spun că acest subiect al micilor fermieri eh, este foarte important. Soția mea are 25 de hectare de teren arabil deci știu despre ce vorbesc. Este foarte important pentru că eh, ca fermierii să poată deține suprafețe eh, eh, suficiente. Apoi, acel capping, plafonarea plăților. Nu înțeleg de ce comisarul Oettinger încearcă să schimbe parametrii pentru limitarea plăților. Acestea ar trebui să fie de resortul domnului Hogan, nu de, de resortul domnului Oettinger. Iar în ce privește realocarea a 25%, nu întrebarea nu este cine primește uh, uh, banii în nou legim, ci uh, ce, ce efecte produc acești bani realocați. În, în Republica Cehă avem 200, 2000 de exploatări care însă angajează doar 65% din oameni realizează 66% din producția lactată și 90% din producția de carne de porc. Există foarte multe metode de abordare, de, de, abordare a, a, a plăților, a cuantumului plăților. Deci, când vorbim despre subsidiaritate, trebuie să oferim statelor membre posibilitatea de a decide singure ce fac și cum cu banii și cum îi redistribuie. Deci, acest capping ar trebui să fie voluntar, nu obligatoriu. O zonă biednă și bogată. Da. Și eu mă întreb dacă cu 25 de hectare sunteți bogați sau uh, săraci. Domnul Agnew. Impact. Pe mine mă îngrijorează impactul legislației. Cât de, cât de mare este impactul politicienilor. De... Mă gândesc de pildă la pesticide Eh, anumite pesticide, dacă vor fi interzise pe viitor, ne vor face extrem de eh, puțin competitiv pe plan eh, global. Dar, din câte știm, în iunie urmează un vot, un ministru bulgar al agriculturii deține președinția și ehm, Problema este că dacă neonicotinoidele vor fi interzite, interzise, atunci, uh, atunci uh, recolta urmă, de la recolta următoare încolo vom avea foarte mari probleme. Dar lobby-ul verzilor uh, este determinat să interzică această substanță, cu toate că uh, Uh, uh, fermierii bio folosesc uh, sulfatul de cupru care este cel puțin la fel de dăunător ca și neonicotinoizii. Totuși, comisia a spus acest sulfat de cupru este sigur în exploatare. Nu așa se face politică de agricultură. Cineva din Suedia a vorbit despre rezistența antimicrobiană. Este foarte importantă. Foarte mult, milioane de vieți sunt în joc. Și aș sugera ca banii să fie puși deoparte în pilonul 2 pentru a crește uh, biosecuritatea crescătorilor uh, de păsări și uh, celorlalți fermieri. În, schimb, în, în locul susținerii și pe viitor a achiziției de antibiotice nu vă faceți griji de 30-40 de euro pe hectar uh, pentru tineri femei. Ce v-am spus eu este important. Dziękuję, madame Vingrieva. Doamna Gheorgheva. Madame Vingrieva. Doamna Vingrieva, pentru președintele. Dėkuoju, Gerbim pirmininkė, gerbiami kolegos. Pradedant diskusijas naujos perspektyvos domnule președinte, stimați colegi, am început dezbaterea parlamentară pe noul, noua politică agricolă comună și valoarea adăugată europeană a acesteia. Ei bine, valoarea adăugată se măsoară în eficiența noilor metode de producție. Noua politică agricolă comună trebuie să se bazeze pe principiul creării unei valori adăugate noi. Susținem tot ceea ce s-a spus despre viitorul politicii agricole comune, că sectorul agricol trebuie să, devin, ră, ră, trebuie să fie unul solid, bine consolidat, că mediul trebuie protejat și că trebuie în același timp structurată și consolidată structura socială a mediului rural Trebuie să fim în măsură să înfruntăm noi provocări în agricultură, tocmai de aceea politica agricolă comună trebuie simplificată. În ce privește uh, responsabilitățile noastre asumate în plan internațional, trebuie să uh, ne formulăm ținte de protecția mediului cât se poate de ambițioase, astfel încât să uh, putem crea cândva o agricultură cu adevărat durabilă deci, politicile în agricultură trebuie să fie benefice tuturor uh, celor uh, vizați, tuturor participanților. Trebuie să dezvoltăm o bioeconomie circulară și toate activitățile trebuie să se supună acestui deziderat uh, prin formularea de noi activități, prin noi producții, metode de producție pentru fermieri. Este important să putem evalua și să ne putem adapta la schimbările eh, din societate, la comportamentul alimentar al populației. Sperăm că și acești factori vor fi avuți în vedere în noua politică agricolă comună, eh, adică să asigurăm un lanț de desfacere eh, mai scurt și să oferim alimente mai sănătoase. Mulțumesc. Acum un deputat din Portugalia. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados dizer que em Portugal existe um grande consenso nacional. Mulțumesc, stimate doamne, stimați doamne. Există în Portugalia un consens cu privire la păstrarea celor doi piloni ai PAC și cei doi piloni bugetari. Um, este un lucru uh, inevitabil pentru noi. PAC este cea mai importantă politică europeană, este una esențială și pentru coeziunea Uh, continentului. Și pe aceea uh, trebuie să țină cont și de alte dimensiuni, ce țin de mediu, nu numai de plățile directe. Dacă putem arunca o privire asupra zonelor rurale, asupra tuturor problemelor de acolo, schimbările climatice, desertificarea, tăierile de păduri și așa mai departe. Toate aceste probleme trebuie abordate și, de, totuși, partea centrală a ce trebuie păstrată. Domnul Loazon. Président, chers collègues, Mulțumesc, dragi colegi. În realitate, problema PAC este remunerarea insuficientă a muncii agricultorilor. Sunt foarte mulți agricultori astăzi care vând sub prețul de producție. Problema ține și de incapacitatea totală a PAC de a gestiona producția agricole sacrificată în interesele pieței mondiale. Vă atrag atenția asupra volumului uh, îngrijorător de lapte praf uh, care adaugă incertitudine în ceea ce privește prețul plătit producătorilor. PAC uh, și Comisia ne explică că aceste stocuri vor um, îngreuna piața în următorii trei ani. Credeți că producătorii vor avea trei ani la dispoziție să aștepte ca remunerarea lor să fie uh, decentă? Nu cred, pentru că există un număr îngrijorător de sinucideri în Europa și în special în sectorul agricol. Comisia trebuie să uh, pună capăt acestei situații care adesea conduce agricultorii la situații dramatice. Apoi, a doua problemă este uh, utilizarea substanțelor sau materiilor uh, prime chimice. Uh, astăzi, uh, opinia publică acuză că agricultura este la originea poluării. Agricultorii nu sunt uh, niște ucigași, nu, din potrivă, ei hrănesc populația și nu cred că trebuie să cădem în capcana ecologiștilor politici care uh, cer oprire imediată a unor astfel de produse, pentru că agricultorii nu ar putea să facă altfel uh, față. Nu există nicio alternativă credibilă și ar trebui să existe fonduri pentru o politică de cercetare cercetare pe domeniu. Apoi există o concentrare uh, monopolistică a industriei uh, agrochimice. Multinaționalele, practic, au puterea de decizie pe aceste subiecte. Am putea să vorbim și despre multe alte lucruri, în special povara administrativă, dar nu am timp la dispoziție. Aș vrea doar să spun că, din păcate, producătorii au încă o dată uh, foarte multe să se teamă pentru viitorul lor. Mulțumesc. Mulțumesc. Ați intervenit la momentul potrivit, pentru că tocmai a sosit și domnul Plera. Mai avem doi reprezentanți ai Parlamentelor Naționale și Începem cu domnul Moro. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Discursul introductiv al lui uh, Phil Hogan uh, ne îngrijorează mai mult decât să ne unească și mă adresez aici în numele majorității prezidențiale franceze. Negocierile bilaterale uh, cresc riscul de tehnocratizare a PAC. Negocierile între Comisia Europeană și, statele, și state pun deoparte rolul Parlamentului European și pentru noi nu este acceptabil acest lucru. Este nevoie de subsidiaritate, dar să fim atenți la distorsionarea concurenței între state, în funcție de cât de mult se are în vedere protecția mediului. Pe de altă parte, riscăm să creăm uh, o concurență interregională, ceea ce este inacceptabil. Există acorduri internaționale și în acest context avem nevoie de o PAC reală. Primul studiu de impact privind noile orientări ale PAC arată o scădere a 30%, de 30% a veniturilor negocierilor în sectorul uh, de creștere a uh, vitelor. Salut negocierile pentru omnibus și salut activitatea Parlamentului European și salut anunțurile privind uh, practicile comerciale neloiale. Trebuie să continuăm în acest sens și trebuie să punem capăt tehnocratizării pacului. Am vorbit despre prețuri și despre costurile de producție. Trebuie ca agricultorii uh, să-și poată vinde produsele la uh, prețuri peste costul de producție și trebuie ca agricultura noastră să fie adaptată la mizele economice și de mediu. Nu avem nevoie de opac uh, care să, gener- să ne facă să generăm pierderi. Am poseu Pol, Denmark. Domnul Pol, din Danemarca. Da, mulțumesc. Permiteți-mi să vă spun că nu există o aplicație sigură pentru neonicotinoide și trebuie mai întâi să analizăm asta în extern. 50% uh, a zonelor din țara noastră sunt uh, agricole, rurale și sigur că um, vorbim de un interes vis-a-vis -vis de Um, substanțele care afectează mediul și atunci trebuie să avem o listă foarte clară cu indicatori bine stabiliți. Um, e foarte important să analizăm care este efectul final în natură al acțiunii noastre. Și atunci um, trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri verzi corespund indicatorilor respectivi. Deci asta e o întrebare. Apoi uh, zona climei. Avem și acordul de la Paris, căruia ne-am uh, alăturat și distribuția uh, sarcinilor, uh, distribuția sarcinilor a fost stabilită, care, sunt, care este consumul nostru conform obiectivului numărul, numărul 12. Producția de carne afectează mediul, s-a stabilit acolo. Există producția de furaje, cultivarea plantelor, toate aceste lucruri au un efect asupra mediului și trebuie să se, să se includă discuția în dezbaterea privind agricultura ecologică. Mulțumesc! Chers colegi Mulțumesc, dragi colegi din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale. Evident, PAC este esențială, însă mizele cu care se confruntă agricultorii astăzi sunt foarte diferite de cele de acum 60 de ani. Prin urmare, trebuie să scriem bazele unei noi PAC și nu să facem a nu știu câta reformă în grabă. Apoi, uh, realismul uh, mă face să spun că termenul limită este insuficient pentru o muncă care să fie la înălțimea mizelor. Uh, eu voi insista asupra câtorva elemente. În propunerile Comisarului European Uh, vreau să văd că agricultorii fac parte din soluția la problemele de mediu. Pe de altă parte, este responsabilitatea noastră să asigurăm uh, siguranța și suveranitatea alimentară a Europei, iar următoarea PAC trebuie să îi însoțească pe agricultori într-o tranziție necesară către o dublă performanță de mediu și economică. Și, bineînțeles, aceasta presupune menținerea bugetului actual. Este primordial ca acel C din PAC să își păstreze sensul și pe viitor. Tak, musimy rozumieć, że samowystarczalny. Da. Autoaprovizionarea. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la comerț, doar pentru că avem o siguranță a aprovizionării. Nu înseamnă că latura comercială este nu mai este necesară. Acum moderatorul mai are 5 minute și trecem la următorul panel. Oh, sorry, sorry. Czy pan poseł Dorfman chciał się odnieść czy do pytań, czy nie? Mai dorește domnul Dorfman să spună ceva? Sau poate mai târziu? Nu am să încerc să formulez o concluzie definitivă, pentru că s-au pus foarte multe întrebări diferite. În primul rând, aș vrea să îi dau cuvântul domnului Dorfman, care în uh, patru minute va încerca să răspundă la numeroasele întrebări uh, care au fost adresate și va încerca să facă un prim rezumat. Domnul Dorfman. Ia, danke. Da, mulțumesc. Nu cred că am nevoie de toate cele patru minute. Ideea acestei după amieze nu a fost uh, să ne aplecăm și asupra preocupă, tuturor preocupărilor Parlamentelor Naționale, dar am făcut asta în ultima jumătate de oră. Mulți colegi au spus că, că nu vor o renaționalizare a PAC și că își doresc în continuare o PAC puternică și asta ar trebui să fie o idee mm, pregnantă a dezbaterilor ce vor urma Trebuie să vorbim, sigur, despre punerea în aplicare a PAC, dar abordarea comună este că politica agricolă comună trebuie să rămână una comunitară. Și cred că este o abordare importantă. S-a vorbit des și despre zonele defavorizate, sunt de acord aici. Zonele defavorizate sunt un element important al politicilor noastre și obiectivul Uh, pe AC trebuie să rămână cuprinderea tuturor uh, exploatațiilor și păstrarea lor în funcțiune. Asta și în zone mai puțin uh, bune. Apoi s-a vorbit și despre echitate. Sigur că există perspective diferite ale statelor membre și acestea vor uh, face și obiectul dezbaterilor din Parlament, dar mai ales când vine vorba despre convergența externă, trebuie să ne gândim la criterii pe baza cărora putem asigura o distribuție echitabilă a fondurilor disponibile. S-a menționat și remunerarea echitabilă în agricolă, în zona agricolă. Pe ce nu mai este o politică legată de preț, cum a fost pe vremuri, nu mai avem nici uh, frontiere uh, supravegheate, deci uh, Uniunea Europeană este cel mai mare exportator și importator de uh, produse agroalimentare, deci în principiu suntem unul dintre actorii principali uh, ai pieței mondiale Uh, nu trebuie să ne întoarcem la o politică de piață în care există prețuri protejate și nu acesta trebuie să fie viitorul politicii agricole comune. Uh, sigur, nu am răspuns la multe dintre întrebări, dar important este uh, să preluăm și ideile venite de la diferitele parlamente. Mulțumesc. Monsieur Planck, maintenant. La parole. Domnul Planck, vă rog. Și din partea mea o intervenție scurtă, un rezumat, fără a repeta alte lucruri. S-a menționat de asemenea faptul că PAC în conform funcției sale uh, de a veni cu un sprijin financiar pentru exploatații, nu are voie să fie un subiect separat și trebuie să fie corelată cu alte politici. Așa, fermierii își pot obține veniturile și poziția în lanțul valoric. Sigur, se poate oferi și o perspectivă tinerilor, se poate transmite ideea că nu numai agricultura luată separat este adrăgătoare, ci că întreaga zonă rurală poate fi adrăgătoare pentru tineret. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc! Acum am să formulez o ultimă concluzie și am 5 minute la dispoziție. Această dezbatere uh, ne arată că există divergențe. Există totuși o convergență în ceea ce privește menținerea bugetului pentru PAC, poate cu o mică excepție venită din Nord. Apoi există divergențe în ceea ce privește convergența internă și externă a ajutoarelor legată de ecologizare, uh, Uh, e prea mult sau poate că nu e destul. Apoi au existat uh, întrebări legate de plafonarea sau nu uh, a PAC. S-a vorbit despre dezvoltarea rurală și poate de scăderea plăților directe. În schimb, a doua observație se referă la reducerea birocrației. Este un lucru important. Subsidiaritatea este un aspect important al propunerilor viitoare. Deci ne punem întrebarea dacă se va reduce cu adevărat birocrația sau dacă din potrivă, birocrația va fi um, transferată la nivelul statului membru și se pune întrebarea dacă nu cumva aceasta va distorsiona concurența. La un nivel mai general, toți participanții la dezbatere sunt apropiați de sectorul agricol și uh, a priori au încă o atitudine favorabilă la adresa PAC, poate cu câteva mici excepții. Totuși, uh, cu toții uh, suntem de acord că trebuie să existe o abordare la nivel european care să nu fie dependentă de internaționalizarea sau globalizarea forțată și fără îndoială există schimburi în momentul în care uh, Europa își multiplică acordurile de liber schimb. Chiar astăzi începe o nouă sesiune de negocieri între UE și Mercosur, în care produsele agricole, așa zis, sensibile, uh, fac obiectul unui dosar sensibil. Dar există un lucru care ne unește și anume că această viitoare PAC vizează și menținerea țesăturii sociale în zonele rurale și vizează îmbunătățirea condițiilor de viață în mediul rural. Asta ne unește, cu siguranță. Există un alt lucru care ne unește și anume veniturile. Venituri juste uh, Uh, din lanțul alimentar în amonte, adică pentru producători. Suntem cu toții de acord uh, că în calitate de consumatori ne dorim produse perfecte din punctul de vedere al siguranței alimentare, dar ne dorim tot mai multă calitate. Vrem, bineînțeles, produse bio, care sunt la modă, dar vrem și o agricultură a preciziei, o agricultură care să folosească materiile prime adecvate. Este o muncă enormă pentru agricultorii noștri și iată în ce situație ne aflăm. Avem foarte multe întrebări, avem foarte multe semne de întrebare legate de riscurile și uh, abordarea Comisiei Europene. Sunt semne de întrebare absolut firești. Și pe de altă parte vorbim despre planurile naționale. Și în acest sens, Parlamentele naționale vor avea un rol important de jucat pentru că se delegă foarte multe responsabilități statelor membre și cred că vă putem ura tuturor uh, mult curaj și spor la treabă. Și cred că putem să urăm uh, spor la muncă și Comisiei Europene. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru laudele dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc domnului Simon. El cunoaște cel mai bine uh, problematica, a moderat foarte bine această dezbatere. Și acum ajungem la următorul moderator, Angelo Dimambro. Este jurnalist la ANZA el va modera următoarea dezbatere și puteți, vă bucura, puteți să vă bucurați deja pe, de vizita domnului uh, director al uh, Direcțiunii Generale pentru Agricultură și apoi doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Sikierski. În introducerea mea aș vrea să vă spun că facem acum o schimbare de paradigmă de la ce la cum. În următoarea dezbatere vom vorbi despre sinergiile dintre instituțiile europene și statele membre, guvernanța la multiple niveluri. Va fi interesant de începem această dezbatere, să începem dezbaterea vorbind și despre um, deputații din parlamentele naționale și eurodeputați, unde se pot identifica aceste efecte de sinergie, sigur în contextul relației dintre UE și statele membre, atâta timp cât nici nu există o propunere concretă. Dar eu, în calitate de jurnalist, sunt obișnuit să pun întrebări. Și de aceea vin cu această primă întrebare. Dacă doriți, o puteți uh, prelua ca atare. Provocarea constă în uh, o bună gestiune a PAC, o politică care trebuie să satisfacă din ce în ce mai multe pretenții ale cetățenilor și e important să se înțeleagă și detaliile aici, modalitățile prin care se pot atinge aceste obiective pretențioase. Pe de o parte avem uh, subsidiaritatea care permite utilizarea unor instrumente mai precise pentru a obie uh, atinge obiectivele comunitare care nu puteau fi atinse până acum sau erau mai dificile. Utilizarea terenurilor, de exemplu. Terenurile sunt resurse non, neregenerabile și sigur că acolo sunt probleme când vine vorba de identificarea unei abordări comune. Sprijinul acordat fermierilor tineri și uh, definiția comună privind fermierii activi. Toate aceste lucruri au fost dificile la ultima reformă a PAC. Și în acest an au existat uh, din nou probleme când s-a vorbit despre punerea în aplicare. Subsidiaritatea a fost menționată uh, în mai multe rânduri, este încă o cale plină de obstacole și asta este valabil și pe piața internă. Există probleme administrative și uh, trebuie văzut cum uh, se preocupă, de fapt, instituțiile europene de problemele cetățenilor. Deci trebuie văzut cum se pot corela abordările europene cu cele naționale și cum ne putem asigura că principiul subsidiarității, ceea ce s-a mai spus deja, acest sistem al uh, aplicării uh, reprezintă într-adevăr o realizare a obiectivelor exploatațiilor și cum se pun în aplicare toate aceste principii cum se regăsesc principiile în înțelegerea uh, mai bună a relației între societate și nivelul național. Deci uh, există într-adevăr o problemă de înțelegere reciprocă a celor două niveluri. Și tocmai acest aspect este esențial. Am spus că politica agricolă comună trebuie să îndeplinească obiective noi și că sunt uh, probleme, uh, probleme foarte complexe. Statele naționale au ales aceste lucruri, aceste obiective, lucrurile, macro-obiectivele sunt stabilite împreună, dar cum se ajunge la îndeplinirea lor? Ei bine, asta se stabilește la nivel național. Obiectivele de dezvoltare durabilă uh, sau obiectivele uh, noului mileniu, care au fost stabilite și prin uh, acordul de la Paris. Ei bine, pentru a atinge toate aceste obiective majore, se începe practic de la zero. Și la PAC există și un trecut, o istorie de mai bine de 50 de ani, iar ultima întrebare pe care se pot spune pentru a începe această dezbatere ar fi ce putem învăța din istoria PAC și ce ar trebui să lăsăm de domeniul trecutului. Jesse, vom vorbi și cu Jesse Plever, director general pentru agricultură și dezvoltare rurală, doamna Aguilera, președinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Pierre Deering, președintele Comisiei Comune pentru Agricultură, Produse Agroalimentare și Pescuit în Parlamentul Irlandei. Și vreau să dau cuvântul lui Iașic Pleva acum uh, pentru cuvântul introductiv. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor. Vreau să mulțumesc domnului președinte Sikerski pentru organizarea acestui eveniment pe un subiect atât de pertinent și la un moment atât de potrivit. Comisarul Hogan a vorbit mai devreme despre nevoia unei PAC ambițioase comune. Politici, o politică comună bazată pe reguli și um, convergență s-a mers prea departe până acum aici. Abordarea unei soluții generale și-a arătat limitele și a pus la îndoială eficiența și simplitatea politicii. Vreau să subliniez că nu putem să atingem rezultate mai bune pentru fermieri, pentru mediu și pentru cetățeni, decât dacă schimbăm modul în care această politică este organizată. Salut prilejul de a uh, discuta despre organizarea PAC astăzi. De ce există aici o nevoie de schimbare? Astăzi PAC este compusă dintr-o listă întreagă de reguli detaliate, definite la nivel UE, aplicate în toate statele membre. Această abordare însă nu ține cont de realitățile diverse, condițiile sociale și economice din toate statele membre. Această abordare a dus la o complexitate printr-o uh, combinație paradoxală între un volum, dintr-un volum mare de reguli de punere în aplicare și orientări și interpretare legală, juridică, care trebuie să stabilească anumi- să întrunească anumite obiective ce țin de siguranța juridică. Lucruri necesare uh, pentru a se răspunde la diferitele realități. Cum putem schimba PAC? Ne punem această întrebare. Cine se ocupă de anumite sarcini și cum o face în modul cel mai bun? În interesul fermierilor și al cetățenilor, cum, cum putem uh, să ne descurcăm mai bine? Putem introduce mai multă subsidiaritate și proporționalitate în politica agricolă comună. Vreau să spun că anul trecut am inițiat uh, o consultare publică cu mai uh, mult de 322 de intervenții cetățenești și cu participarea Parlamentului instituțională um, pe baza celor discutate în noiembrie anul trecut. Noua repartizare a, a sarcinilor, a competențelor este necesară. În jargonul local vorbim despre un model nou de livrare sau de punere în aplicare a politicii. Ce înseamnă asta? Modelul nou de punere în aplicare. Termeni concrete ar însemna următorul lucru. Uniunea Europeană va stabili un cadru care să stabilească Ehm, rezultatele comune, reguli noi între ehm, Consiliu, Comisie și Parlament, care vor, fi, vor defini mai întâi obiectivele comune, cum ar fi contribuția agriculturii la, schimb, la diminuarea schimbărilor climatice și creșterea competitivității exploatațiilor agricole, apoi în al doilea rând intervențiile ample definite tot la nivel european, ce pot face statele membre cu fondurile existente, cum ar fi schemele de sprijin, cuplat, decuplat, investiții, schimb de informații și cunoștințe. În al treilea rând, la nivelul Uniunii Europene, cerințele ar fi de asemenea stabilite, cadrul de gestiune a fondurilor, tocmai pentru a se stabili și reguli echitabile pentru toți actorii participanți. De exemplu, instituțiile care răspund de punerea în aplicare a PAC, cum ar fi agențiile de plăți, dar și sistemul Ajax, condițiile de plată, regulile care asigură compatibilitate cu acordurile OMC în agricultură și așa mai departe. Și de asemenea, regulile generale de performanță sunt stabilite aici, care uh, trimit la rezultate și impact. Ce ar trebui să se facă la nivelul statelor membre? Statele membre vor uh, defalca acest cadru existent și se vor uita la punerea în aplicare. Vor evalua nevoile, comparându-le cu obiectivele comune printr-o analiză SWOT, de exemplu, care este deja folosită în statele membre și în cadrul, cadrul uh, programelor curente, vor stabili măsurile țintite, de exemplu, pentru distribuția plăților directe sau pentru sprijinul acordat fermierilor tineri. De asemenea, statele membre vor fi solicitate să stabilească ținte cuantificabile pentru a asigura performanța. Pentru Um, um, pentru tinerii sau pentru fermierii care participă la cooperative și la alte programe comune. Apoi să se propună un uh, document strategic comun pentru ambii piloni PAC, care să fie planul strategic, intitulat planul strategic uh, pe PAC, care va explica cum, de ce și care sunt intențiile lor în uh, viitoarele demersuri. Și acum voi trece la responsabilitățile noastre comune, ale părților interesate, dar și ale statelor membre. Împărțirea sarcinilor oferă prilejul unei angajări eh, a, a parlamentelor și se permit eh, astfel actorilor eh, locali, regionali, prin consultarea părților interesate uh, să se aprecie asupra celor doi piloni, de exemplu pentru monitorizarea diferitelor comisii. Această propunere oferă mai multe posibilități pentru a ne asigura că punerea în aplicare este orientată către obiectiv și este și simplă totodată. De asemenea, se oferă mai multe posibilități pentru uh, soluții de protecția mediului pertinente pentru uh, diferitele regiuni. Sigur, statele membre și fermierii ar putea uh, să recolteze rezultatele acestei noi abordări. Practic, uh, prevederile trebuie să fie mai suple, mai simple, mai ușor de înțeles și ar duce la excepții, cazuri de excepție mai puține. E nevoie de mai multă claritate la nivel, de, la nivel național și regional. Toate aceste măsuri ar fi, deci, stabilite la un nivel concret. Un alt avantaj al noii abordări ar fi flexibilitatea esențială care ar combate măsurile vagi și ar fi un prilej suplimentar de a putea să ne, pentru, a, pentru concentrarea pe măsuri țintite și obiective. Și de asemenea s-ar putea măsura mult mai bine performanțele. Deci, ce fel de instrumente ar fi necesare pentru a păstra această politică comună? Este important să protejăm aceste obiective, această latură comună a politicii am uh, dezbătut despre acest aspect astăzi și permiteți-mi să vă reamintesc câteva garanții care trebuie puse în aplicare. În primul rând, cadrul UE de reglementare, care ar apărea în acest document uh, de bază. Apoi, Comisia ar fi cea care răspunde de aprobarea planurilor uh, conform PAC, monitorizarea atentă a executării planului conform regulilor și în al patrulea rând măsuri de remediere a problemelor serioase. Deci nu vom face mai puține lucruri, ci vom face diferit. Trebuie să cheltuim banii mai bine, mai eficient, mai ales în relația cu protecția mediului. Noul model de livrare nu este un model care ne complică din nou viața, ci este unul care va fi mai eficient și mai bun. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, Gersi Pleva. Eh, mulțumesc foarte mult, Ierji eh, Pleva. Îi dau acum cuvântul Clarei Aguilera Garcia, vicepreședinte al eh, Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Dimambro. Aș dori să le urez bun venit membrilor Parlamentelor Naționale. Înainte de a discuta despre subiectul uh, noului model de guvernanță pe mai multe niveluri, continuând uh, ceea ce spunea domnul Pleva, aș vrea să fac o observație. De obicei, statele membre vorbeau despre menținerea PAC, despre menținerea bugetului, deci aveau o abordare foarte pozitivă, dar pentru a face asta avem nevoie de un cadru financiar multianual credibil care să țină cont de această politică, dar și de alte politici. Unele state membre au făcut declarații pe această temă, pe când altele nu au făcut-o. Dacă vrem să menținem bugetul, nu putem să o facem decât dacă avem mai multe resurse la nivelul Uniunii Europene. Și atunci ar fi foarte util să avem această discuție și în parlamentele naționale. Pe de o parte, nu putem să spunem, haideți să păstrăm pacul fără să alocăm resursele necesare la nivel european. Dar haideți acum să trec la subiect. Acest furt de dezbatere este foarte interesant și integrarea europeană a dus la schimbarea rolului parlamentelor naționale. Am creat instrumente de cooperare între Parlamentul European și Parlamentele naționale cu scopul de a garanta controlul democratic care, bineînțeles, este acum mai eficient. Vorbim despre controlul legislației europene și al legislației naționale la toate nivelurile. Prevederile din Tratatul de la Lisabona au consolidat această cooperare. Este un proces foarte interesant, la fel de interesant ca și această discuție. Vorbim uh, practic despre viitorul PAC. De obicei, uh, parlamentele naționale uh, nu au dezbătut pe larg acest subiect, nu au abordat această reformă, nu au știut sau nu aveau idee de ce propunea guvernul național în Consiliu. Dacă parlamentele naționale nu cunosc propunerile Consiliului, atunci uh, nu există democrație și aici cred că există loc de mai bine. În dezbaterea cu privire la comunicarea privind viitorul politicii agroalimentare, adică dezbaterea pe care am avut-o noi în această dupămasă, Parlamentul European a primit un document de poziție din partea Franței, Italiei, Finlandei, Irlandei, Lituaniei și Suediei și a primit un document comun din uh, patru țări, Irlanda, Polonia, Franța și Italia. Celelalte țări, inclusiv țara mea, deocamdată nu au reușit să prezinte un document de poziție. În uh, comunicarea comisiei se spune că comisia își propune să simplifice PAC și mulți colegi care au intervenit astăzi au vorbit despre simplificare. Se vorbește despre consolidarea subsidiarității pentru a încuraja această simplificare. Să vedem dacă va funcționa, pentru că de fiecare dată când facem reformă vrem simplificarea pacului, dar până în momentul de față nu am reușit să facem acest lucru, să vedem dacă această dată vom avea mai mult noroc. Apoi, uh, pe lângă simplificare, prin îmbunătățirea subsidiarității și prin îmbunătățirea condițiilor locale în conformitate cu obiectivele stabilite de Uniunea Europeană, de comisie și de colegiuitori, se va lua o decizie. Un aspect important al comunicării este că modelul universal uh, nu poate fi considerat uh, adecvat, având în vedere diversitatea modelelor agricole din statele membre și diversitatea din interiorul Uniunii Europene. Chiar dacă există obiective comune și măsuri comune în cadrul PAC, uh, statele membre vor avea posibilitatea să aleagă acele politici care sunt cel mai bine adaptate la nevoile lor comunicarea face chiar și câteva recomandări. Se vorbește despre rolul pe care îl vor juca statele membre în implementarea noului model de PAC. Domnul Peva a prezentat acest model de punere în aplicare. Este un model bazat pe rezultate bazat pe programele naționale strategice și domnul director a vorbit și despre acest aspect, la fel și comisia a abordat această chestiune. Dar acesta este un model nou care are foarte multe necunoscute și dacă acordăm mai multă atenție rezultatelor, atunci, logic, vom obține rezultate mai bune. Cu toate acestea, este un model nou și trebuie să avem încredere în ce ne spune Comisia, până când vom vedea cu proprii ochi reforma propusă, care va fi anunțată la sfârșitul lunii mai. Deci va trebui să avem încredere în acest nou model și vom vedea noi care vor fi rezultatele. Însă, din discuții a reieșit un lucru și anume posibila renaționalizare a politicii și posibila cofinanțare a plăților directe. la primul pilon. Pentru noi, uh, în această comisie, nu este o situație acceptabilă. Nu vrem să vedem o astfel de renaționalizare în astfel de condiții. Mai multă subsidiaritate presupune că statele membre vor avea mai multă responsabilitate în ceea ce privește investirea fondurilor din PAC. Apoi, un alt lucru important. Va trebui să definim uh, beneficiarul final. Adesea vorbim despre modelul de implementare, vorbim despre drepturile istorice, dar uh, până la urmă beneficiarul final va fi cel care va lua decizia. Deci există niște obiective, există obiective voluntare sau obiective obligatorii și fiecare stat membru își va defini propriul model de beneficiari. Și din acest motiv este foarte important uh, să se ia această decizie importantă. un plan estrategic național care abarcará las intervenciones de los dos pilares. Fiecare stat membru își va elabora propriul plan uh, național strategic care va integra cei doi piloni. Vom vedea ce se va întâmpla cu competitivitatea. Dacă ne uităm la țări precum uh, țara mea sau uh, uh, Germania, acestea au uh, competențe în uh, domeniul agricol. Uh, va trebui să definim și al doilea pilon în raport cu regiunile și, bineînțeles, și acestea trebuie să facă parte din planurile naționale. Datorită competențelor diferite vor apărea tot felul de întrebări, sunt chestiuni uh, juridice de foarte importante. Și apoi uh, ne propunem să menținem plățile iar statele membre vor juca un rol mai important în determinarea măsurilor de control și conformare. Parlamentele naționale, pe de altă parte, vor avea un rol mai important de jucat în viitor. Și așa și trebuie să se întâmple, pentru că decizia de a obține rezultate se ia la nivel național Parlamentele naționale îi reprezintă pe cetățenii de la nivel național și vocea lor trebuie să fie auzită. Informațiile vor uh, fi transmise prin intermediul miniștrilor în urma discuțiilor din Consiliu, dar bineînțeles toate acestea trebuie să ajungă în programele naționale și în parlamentele naționale. vor fi menținute și relațiile cu comisiile de resort din parlamentele naționale. Din punct de vedere politic, este logic să credem că planurile naționale strategice vor fi revizuite și evaluate în parlamentele naționale respective. Cu alte cuvinte, dacă există implicarea guvernului, statul membru, împreună cu Comisia, definesc planul național strategic și apoi, din punct de vedere politic, parlamentele naționale vor juca un rol mai important în revizuirea și evaluarea planurilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Aguilera Garcia. Acum îi dau cuvântul lui Pat Deering, care este președintele Comisiei Comune de Agricultură, Alimentație și uh, mediul marin din Parlamentul Irlandez. 10 minute. Domnule președinte, stimați uh, membrii ai Parlamentului European și ai Parlamentele Naționale, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vorbi în această sesiune privind îmbunătățirea sinergiilor într-un proces de guvernanță pe mai multe niveluri. Prin consolidarea subsidiarității, uh, Comisia uh, trebuie să stabilească niște obiective clare. Există succese mari uh, ale PAC. De asemenea, trebuie să se asigure un nivel de sustenabilitate în ceea ce privește veniturile agricultorilor. Acum um, există sprijin uh, pentru agricultori, iar Uniunea Europeană trebuie să sprijine uh, industriile noastre. Evident că nevoile continuă să evolueze. Subsidiaritatea înseamnă cine este cel mai în măsură să legifereze, statul membru sau Uniunea Europeană. Apoi trebuie să vedem cine este cel mai în măsură să asigure asumarea răspunderii. Adaptarea la nevoile specifice este esențială. Cu alte cuvinte, trebuie să se știe clar cine ce face și cum statele membre trebuie să aibă mai multă flexibilitate în cadrul uh, noii PAC și de aceea salutăm acest lucru. Apoi uh, trebuie să um, vedem uh, cum stau lucrurile cu acea uh, abordare universală care a fost folosită în, în trecut. Știți uh, foarte bine că rolul parlamentelor naționale este bine stabilit în ceea ce privește controlul subsidiarității și acest lucru se observă în inițiativele actuale. Structura irlandeză a abordează cu seriozitate aceste aspecte și comisia mea continuă să rămână foarte activă în această privință. Apoi există un spirit puternic de implicare interparlamentară și suntem foarte mândri de acest lucru, iar întâlnirea de astăzi este un astfel de exemplu. Am observat un lucru și anume că implicarea diferă de la stat membru la stat membru. Acest lucru subliniază un motiv cheie pentru care uh, este nevoie de mai multă subsidiaritate în reformă reformarea PAC. Există 28 uh, de puncte de vedere, iar uh, unele aspecte sunt mai prioritare decât altele și o preocupare imediată este impactul asupra condițiilor locale. Există două domenii principale în baza comunicării din noiembrie a Comisiei. Este vorba despre modelul de punere în aplicare a PAC și măsurile de punere în aplicare. Administrarea PAC uh, este un aspect uh, în care Irlanda are un interes uh, foarte important. Este important um, ca la nivel național sau la nivel local să se ia măsuri adecvate. În Irlanda, de exemplu, majoritatea fermelor sunt structurate ca uh, ferme de familie, deși în alte părți ale UE uh, fermele de tip corporatist uh, sunt mai răspândite și de aceea va fi foarte diferit modul în care vor fi alocate plățile. Un element important este rolul PAC în atenuarea volatilităților de pe piață. În contextul retragerii Regatului Unit din UE, Irlanda este conștientă că o mai mare subsidiaritate acordată statelor membre în gestionarea sprijinului din PAC va atenua impactul pe piață există țări care vor avea mai multe consecințe decât altele. Rolul politicii comerciale și al interacțiunilor cu agricultura este de asemenea important. Irlanda are un sector agroalimentar în care uh, carnea de vită joacă un rol uh, foarte important. Uniunea Europeană are o politică comercială mai deschisă și Mercosur este un exemplu în acest sens. Deci trebuie să existe o compensare a acestor efecte adverse. Din nou, uh, impactul comercial diferă de la o regiune la alta și de aceea o mai mare subsidiaritate uh, pe piață poate să abordeze aceste efecte. Totuși, uh, trebuie să menținem natura și ambițiile PAC Sigur că se vorbește despre renaționalizare și o posibilă întrerupere a PAC, însă trebuie să asigurăm un standard comun uh, de principii și linii directoare. Un exemplu este asigurarea uh, bazării plăților uh, pe rezultate, deși în anumite cazuri pot exista abateri în funcție de condițiile locale. Simplificarea PAC poate consolida sinergiile între instituții. În aprilie anul trecut, comisiile parlamentare din Franța, Italia, Polonia și Irlanda au semnat o declarație comună care spune că o PAC reformată trebuie să reflecte nevoile administrațiilor implicate în gestionarea schemelor PAC. Nevoile și așteptărilor agricultorilor europeni trebuie să fie în centrul acestei abordări. Există un argument uh, foarte puternic uh, că acest lucru nu se poate face fără o subsidiaritate mai mare. Mediul este un alt domeniu în care subsidiaritatea poate juca un rol uh, foarte valoros, pentru că le permite statelor membre să își adapteze măsurile la condițiile cu care se confruntă agricultorii la nivel uh, local. Săptămâna trecută, Comisia a publicat o contribuție la dialogul politic care sugerează că aici există un argument puternic. Și dacă vorbim despre țintele de mediu și despre problema uh, schimbărilor climatice, cred că aceasta este una dintre cele mai mari probleme provocări și atunci trebuie avut în vedere și condițiile locale. Referirea la subsidiaritate în uh, comunicarea privind mediul și schimbările climatice este salutară. De aceea, reforma PAC poate adăuga valoare în obținerea de rezultate. Experiența colectivă cu ecologizarea ne-a arătat că abordarea universală nu funcționează. Și de aceea Uh, apropierea măsurilor de cei afectați și asigurarea unei legături uh, mai puternice între obiective și măsuri trebuie avută în vedere. Această abordare nu trebuie să aibă un impact asupra obiectivelor și ambițiilor colective ale PAC și uh, nu trebuie să se submineze sub nicio formă politica agricolă comună. Irlanda a dezvoltat o industrie agricolă foarte dinamică și foarte inovatoare și în absența unei industrii grele, aceasta este cea mai mare industrie industrie din uh, Irlanda, iar pentru noi sinergiile sunt extrem de importante. Uh, în parlamentele naționale trebuie să vedem cum putem să supraveghem uh, la nivel colectiv o mai mare subsidiaritate. Trebuie ca planurile strategice să fie menținute pe traiectoria corectă, iar astfel de reuniuni ne pot ajuta să ne îndeplinim uh, rolul și, în plus, uh, procesele de control al subsidiarității trebuie să fie consolidate la nivelul parlamentelor naționale. Aceasta ar putea însemna un rol mai mare în evaluarea impactului măsurilor în statele membre. De exemplu, participarea uh, ministrului la Comisia Comună înainte de negocierile cruciale în Consiliu um, a devenit uh, un obicei regulat în Parlamentul irlandez uh, actual și asta ne ajută să discutăm înainte de transmiterea planurilor strategice naționale. Potrivit legislației irlandeze, guvernul trebuie să Uh, furnizeze o notă de informare cu privire la fiecare propunere legislativă europeană. Apoi trebuie să asigurăm asumarea răspunderii. Pentru noile propuneri um, de legislație europeană, urmărim aceeași procedură și trebuie să transmitem avize justificate sau motivate în termen de 8 săptămâni. Comisia supraveghează planurile statelor membre și atunci uh, rolul său ar putea să fie monitorizat și supravegheat de Parlamentul European. Cu alte cuvinte, aceasta poate presupune un rol de control uh, și răspundere pentru Parlament în funcție de nivelul de luare a deciziei. Interacțiunea între parlamente este mm, extrem de importantă și atunci uh, ne poate ajuta un mecanism prin care să împărtășim experiențe și bune practici. Astfel de schimburi de opinii ne pot ajuta să îmbunătățim procesul pe măsură ce PAC va continua să evolueze. Uh, există foarte multe oportunități în noua PAC pentru a avea un nivel mai mare de flexibilitate, de aplicabilitate și adaptabilitate la condițiile locale și merită să explorăm uh, toate aceste noi căi și aștept cu interes dezbaterea de astăzi. Grazie, signor Diring, Mr. Diring. Adesso, uh... Mulțumesc foarte mult. Acum eh, putem să deschidem eh, dezbaterea și aș vrea să îl rog pe președintele Comisiei, domnul Sikierski, să prezideze această dezbatere. Are cuvântul domnul Offendorf. Schönen Dank, dass ich äh, Gelegenheit habe, hier für Vă mulțumesc, domnule președinte, să pot la cuvântul nume parlamentarilor germani. Am auzit uh, anunțuri uh, foarte salutare în partea principalului vorbitor că agricultorii nu se tem de nimic altceva mai mult decât de implementarea uh, noilor controle. Controlele sunt de altfel programate pe chiar în perioada viitoare. Eu de 50 de ani sunt agricultor și uh, de fiecare dată când îmi vine un control mă simt ca pe banca acuzaților, cu toate că n-am comis nimic. Deci trebuie să facem ceva. Landurile federale uh, sunt sufocate de uh, propria lor suprareglementare. Anul trecut am avut o mi s-a, mi s-a reproșat o neconcordanță în acte de 87 uh, de cenți, adică s-a găsit o neconcordanță de 2 metri pătrați. Uh, nu știu dacă uh, poate fi justificat efortul care s-a depus în administrație pentru a mi se demonstra că am greșit cu 87 de cenți. Sau dacă, dacă, dacă proporționalitatea mai este garantată în astfel de condiții proporționalitatea este foarte importantă pentru ca uh, fermierii să-și recapete încrederea în uh, PAC. Apoi uh, există o tot mai mare distanță, să zicem, între, între percepția asupra agriculturii și realitatea din agricultură. Și aici trebuie să intervenim, trebuie să doborâm zidurile care s-au uh, construit în timp și trebuie să ne mișcăm mai mult unii spre ceilalți. Atât agricultura spre societatea în ansamblu, cât și invers. Are cuvântul domnul Fenseca. Portugalia. Din Portugalia. Muito obrigada. Doamna Fonseca. Mulțumesc foarte mult. Pe tema subsidiarității, aș dori să intervin și eu. Această subsidiaritate trebuie gestionată cu mare precauție, pentru că a, riscăm să renaționalizăm politica agricolă comună, ceva ce nu ne dorim deloc, ceva care ar genera distorsiuni pe piață. În același timp, trebuie să ținem cont de condițiile climatice diferite la subvenții. În sudul Portugaliei, de pildă, apa este de importanță majoră și trebuie să ne asigurăm că investițiile, eh, de pildă investițiile în eh, instalații de eh, aspersoare și de irigare, vor fi păstrate ca nivel. Tot în contextul subsidiarității vreau să spun că actele delegate ale Comisiei stabilesc eligibilitatea pentru diferitele forme de ajutor. Numai să ținem cont că politica agricolă comună nu vizează doar eh, strict producția agricolă. În, în mediul rural, eh, politica agricolă comună cofinanțează și multe investiții pe care fermierii le realizează acolo. Dar dar um, nu trebuie ca această finanțare pentru agricultori să se facă în dauna altor, uh, altor uh, subvenții care s-ar putea acorda în altă parte. În încheiere, trebuie să ținem cont și de percepția agriculturii în societate și cred că ar trebui reiterat din nou rolul central al agriculturii, nu doar în materie de protecție a mediului, ci și în ceea ce privește asigurarea uh, siguranței alimentare și asigurarea unor bunuri publice. În consultările noastre publice am ajuns la aceste concluzii și uh, am văzut cât de, mare, cât de diferite sunt punctele de vedere ale fermierilor de eh, cele ale nefermierilor. Eu cred că opinia publică trebuie să-și schimbe aici eh, viziunea asupra agriculturii. A dicho, creo que una de las labor fundamental. Doamna Erans Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Politica agricolă comună are un rol foarte important în agricultură Trebuie să ne asigurăm că piața produselor agroalimentare funcționează bine. Aici intervine o mare provocare, schimbul generațional. Trebuie să ne asigurăm că va exista o nouă de generație de fermieri în Uniunea Europeană, pentru că dacă nu vom mai avea fermieri tineri, atunci vom depinde și mai mult de eh, produsele agroalimentare realizate în altă parte. Pe de altă parte, trebuie ca uh, politica agricolă comună să fie mai ușor de pus în aplicare ca, și, ca acum. Trebuie să ne folosim de politica agricolă comună și pentru a crea o uh, politică omogenă, armonizată în materie. Trebuie să ținem cont, evident, de diferențele care există în Uniunea Europeană, în mediu, dar ideea este că nu trebuie să ne alegem doar ce ne place din PAC, ci trebuie să uh, facem în așa fel încât aceasta să fie în beneficiul tuturor țărilor, tuturor regiunilor. Nu vrem cofinanțare, nu ne dorim renaționalizarea PAC. Brexitul, din punct de vedere economic, va fi oricum o provocare mare um, de înfruntat și vor mai exista și alte provocări în Uniunea Europeană. Dar am uh, ascultat cu atenție ce a spus colegul din Polonia, și anume că unele parlamente naționale uh, nu mai uh, par să aibă pârghii suficiente în a determina guvernele statelor membre să se exprime în favoarea păstrării uh, cuantumului afectat politicii agricole comune. Asta ne îngrijorează. Avem nevoie de o contribuție mai importantă a statelor membre la bugetul european. Pentru că doar așa, cred eu, putem să susținem și să dezvoltăm o politică agricolă comună um, veritabilă care nu riscă să fie renaționalizată prin cofințare, doar pentru că nu mai este prevăzută la bugetul Uniunii Europene. Avem nevoie de o politică foarte hotărâtă. Poate că în unele state este mai dificil să impui anumite uh, puncte de vedere. În țara mea există comunități autonome care trebuie convinse, dar în țara mea uh, valorile de referință naționale sunt, eh, valorile de referință istorice sunt o chestiune eh, de prioritate și asta trebuie schimbat. Da, într-adevăr, au fost eh, amintite foarte multe probleme importante, dar poate că ele vor fi completate de domnul Panevici. Vă rog. Hvala lijepo predsjedniče, poštovani članovi odbora za... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Distinși membri ai Comisiei pentru Agricultura Parlamentului European, stimate colegi, stimați colegi, vreau să mulțumesc Comisiei pentru Agricultura, APE, pentru organizarea acestei reuniuni. Schimbul de opinie este foarte important. Vrem ca politica agricolă comună să continue să promoveze agricultura în Uniunea Europeană. Pentru asta avem nevoie de o integrare orizontală și verticală a acestei politici. Și cine o poate face mai bine decât noi, membrii parlamentelor naționale, alături de membrii Parlamentului European. Noi suntem în contact permanent cu alegătorii noștri și știm uh, care sunt uh, problemele practice care îi preocupă. Tocmai de aceea, parlamentele naționale trebuie incluse în schimbul de opinii cu privire la noile politici europene. Trebuie să promovăm și cooperarea interparlamentară și cooperarea cu Parlamentul European. La sfârșitul mai, lunii mai, Comisia a anunțat că va publica principalele elemente ale noi politici agricol comune. Este o inițiativă a iar la inițiativa Parlamentului uh, croat uh, va fi organizată o conferință uh, la care așteptăm reprezentanța ai Parlamentelor Naționale pentru a discuta aceste, aceste noi elemente. Evident că este invitată și Comisia pentru Agricultură. Vă invit de asemenea să facem în așa fel încât să includem mai mult parlamentele naționale în aceste dezbateri. Și trebuie să arătăm că Uniunea Europeană poate și trebuie să ajută zonele rurale cu toate problemele pe care acestea le au. Este de neacceptat pentru noi toți că în anumite părți ale Uniunii Europene, în special în partea de est a Uniunii Europene, există în continuare fermieri de clasa a doua. Așa ceva nu trebuie acceptat. Îi mulțumesc domnului Sikierski așadar pentru inițiativă și vă invit cu tot, pe toți la această conferință la care vom încerca să ne aducem contribuția la gestionarea și formarea noi PAC. Și vine cu potul. Președintele, dacă venim cu toții să știți că veți avea probleme. Cienījamie colegi la uzlabotu un... Domnul Bochis. Mulțumesc, domnule președinte. Încercăm să îmbunătățim politica agricolă comună. Toate reformele și modelele noi care au fost discutate până acum trebuie finanțate de undeva. Eu îi reprezint pe fermieri în Parlamentul Leton și știm care sunt problemele pe care, pe care le au uh, fermierii letoni. Ceea ce aș vrea să evidențiez aici este că din 2002 încoace, uh, din 2020 încoace ne îngrijorează faptul că nu va exista o distribuție echitabilă a fondurilor. În 2020, în 2020 vom primi doar 68% din media de uh, plată directă pe hectar, urmați de uh, Estonia și celelalte 25 uh, de state membre. Credem că acest calcul este eronat. Este un calcul al Comisiei Europene. În ce privește viitorul PAC, din 2009 până în 2016, zonele exploatate în agricultură au crescut cu 8% în Letonia. În Uniunea Europeană, în schimb, Uh, s-a constatat o reducere generală cu 3% acestor suprafețe cultivate. Și asta nu din cauza defrișărilor. În uh, Letonia avem și păduri foarte întinse. Însă, în ultimii 17 ani, au fost uh, extinse suprafețele agricole avem mai multe, mai multe eh, hectare exploatate, dar ajutoarele nu au crescut deloc. Ca parlamentari eh, letoni solicităm o finanțare echitabilă pentru următoarea perioadă de referință. Deci mai multe plăți directe. Atunci vom reuși într-adevăr și noi să ne integrăm mai mult eh, într-o nouă politică agricolă comună. Doamna Schreier, mulțumesc, uh, doamna președinte. Mă bucur de cele spuse de uh, parlamentarul german, și anume că trebuie să refacem din nou încrederea cetățenilor în politica agricolă comună. Nu pot decât să fi să uh, susțin ceea ce spuneți. Și să știți că în sală aici avem, asistă la reuniunea noastră fermieri care sunt fermieri mândri, sunt fermieri eh, care eh, își iubesc eh, activitatea, își iubesc munca în țările de jos, încercăm într-adevăr să punem în aplicare toate obiectivele PAC. Nu pot să spun că există același nivel de ambiție în toate statele membre. Tocmai de aceea cred că avem nevoie de un nou sistem și vrem să ne aducem contribuția la un nou sistem. Însă, acest nou sistem trebuie să țină cont și de emisiile de CO2, de obiectivele de luptă împotriva modificărilor climatice, trebuie să țină cont de emisiile de eh, amoniac, de azot și toate fermele trebuie din nou să fie reacreditate. Da? Aceste elemente toate se leagă între ele. Modificările climatice au impact asupra agriculturii, politica agricolă comună trebuie să țină cont de țintele, de, țintele climatice. Da? Și pentru a putea să trecem la o economie circulară, pentru că am stabilit că așa vrem să facem, atunci și acreditarea fermelor și exploatorilor trebuie să ține cont de respectarea acestor criterii. Da? Că, dacă așa continuăm ca și până acum, în curând nu vom avea fermieri, oricât de mult se străduiesc cei din Olanda să respecte o țintele. Rola Parlamentului Local Mulțumesc, domnule președinte rolul uh, parlamentelor naționale în uh, determinarea politicii agricole comune trebuie să fie unul foarte clar. Uh, politicienii locali știu cel mai bine care sunt nevoile din teren. Tocmai de aceea vă anunț cu plăcere că Parlamentul Polon a adoptat în unanimitate o Uh, rezoluție prin care susține guvernul în negocierile sale pentru un nou regim de plăți directe. Trebuie să nu mai avem pe viitor uh, plăți uh, directe cu, care țin cont de niște factori de referință um, care fac ca plățile să fie unele duble față de altele. Să nu uităm nici de uh, faptul că în ultima perioadă uh, peste 2 milioane de uh, persoane au părăsit țara noastră, peste 100 de mii de ferme de exploatări agricole sunt distruse, nu mai există. Este o dramă. Deci există o agricultură comună în Europa, dar ajutorul pentru fermieri este divergent, foarte divergent. Da? În Polonia, ă, un fermier primește jumătate din sprijinul acordat altor fermieri în alte state membre. Statele noi, ale, statele membre noi sunt dezavantajate față de statele membre vechi. Cu toate că, de fapt, ă, dacă ar fi să fie echitabil jocul, ar trebui ca fermierul mai sărac din E să primească un sprijin mai important decât cel uh, Uh, din vestul Uniunii Europene. Are cuvântul domnul Lombard. Thank you, um, on behalf of the Irish delegation, it's a great... În numele delegației irlandeze îmi face uh, mare plăcere să pot să vă adresez și eu câteva cuvinte. În uh, ultima vreme am analizat cu mare um, îngrijorare volatilitatea prețurilor și modul în care pe aceea are impact asupra Uh, prețurilor. Uh, pentru noi, PAC este un fel de garanție pentru o structură a prețurilor la produse agroalimentare. Um, știți care a fost situația cu prețul la produsele lactate, care a, când a crescut, când a scăzut. Uh, deci, pentru a preveni aceste fluctuații este nevoie de un buget corespunzător al PAC. Bugetul PAC ajută să susținem în continuare activitatea mediului rural din Irlanda, care eh, agricultura pentru noi este o ramură economică eh, primordială. Da? Deci prin PAC nu se eh, sprijină doar măsurile directe de producție agricolă, ci și mediul rural. Trebuie să ne asigurăm că putem să convingem tinerii fermieri să revină la pământurile părinților lor. Da? Există mai mulți fermieri în Irlanda peste 80 de ani decât sub 35 de ani. Deci noua pe aceea trebuie să, uh, să abordeze și problemele tinerilor uh, fermieri, uh, pentru că trebuie să avem tineri fermieri bine pregătiți, doar astfel putem face față într-o industrie agricolă competitivă. Trebuie ca cei care vor decide noua PAC să se informeze în această privință și trebuie să ne eh, asigurăm că vom avea un, un schimb generațional, pentru că dacă nu, întregul sector agricol, dar și sectorul rural în general, vor suferi foarte mult. Mulțumesc, domnul Flanagan. Uh, thank you very much. Uh, I noted uh, what... Uh... Mulțumesc. Am notat uh, cei doi colegi parlamentari din Irlanda și am notat și cele spuse de Eugene Deering. Uh, în legătură cu statele membre. Uh, am notat și uh, observațiile privind schimbul generațional. Mă îngrijorează însă că există în Irlanda o abordare foarte diferită la nivel instituțional. Când s-a propus inițial ca statele membre să plătească anumite uh, subvenții tinerilor fermieri dacă aceștia sunt activi pe fermele pe care urmează să le preia în 4-5 ani, guvernul irlandez a solicitat schimbarea din șal, vor plăti, în mei pot plăti. Este singurul guvern care a făcut o cerere în acest sens în Consiliu. Deci, uh, uh, spuneți că trebuie să decidem în plan național ce este cel mai bine pentru fermierii noștri. Atunci spuneți-mi de ce s-a, de aceea a cerut guvernul irlandez acest lucru. Da? Pentru că dacă, dacă v-ați fi dorit într-adevăr un schimb generațional, atunci nu ați fi votat în favoarea acestei modificări. Uh, Sweden. Sweden. Yes. Și acum o deputată din Suedia, doamna Ingve. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi permiteți să particip la această discuție atât de importantă. Noi, suedezii, considerăm că o administrare centrală eh, a PAC este de dorit pentru că face mai comparabile performanțele din agriculturile statelor membre. Evident că uh, Asta aduce și naște și niște trenduri de renaționalizare, nu trebuie să se ajungă însă până aici. Trebuie să rămânem în același timp și competitivi. Uh, o altă participantă din Suedia a spus că ecologizarea, așa numitul greening, și precum și alte condiționalități uh, fac din ce în ce mai dificilă adaptarea agriculturii Uh, în mediul rural la uh, politice agricole comune. De aceea s-a cerut de altfel și ca statele membre să obțină o flexibilitate mai mare, o marjă de manevră mai importantă în gestionarea uh, și transpunerea PAC. S-a vorbit și despre percepția agriculturii în societate. Consumatorii trebuie să vadă, trebuie să, să afle Eh, despre măsurile și activitățile de promovare a agriculturii. Eh, s-a vorbit și despre inovare și cercetare în Uniunea Europeană în domeniul agricol. Această inovare și cercetare trebuie să asigure pe viitor competitivitatea sectorului agroalimentar european, ceea ce până la urmă eh, generează durabilitate ca tânără fermieră, mă bucur că se vorbește și despre noua generație de fermieri, despre nevoia de întinerire a forței de muncă în agricultură. Consider pozitiv faptul că statele membre, că Comisia a arătat că statele membre sunt cele care sunt uh, Eh, până la urmă responsabile de a crea un eh, sistem, un cadru de referință în care tinerii fermieri să se regăsească. Deci avem nevoie de administrație națională eficientă. Are cuvântul Schmidt. Poseł Schmidt is absent? Ok. Domnul Schmidt pare să nu fie în sală. Atunci, domnul Dacă ne uităm la beneficiile pe care agricultura le aduce societății, când e vorba de menținerea diversității, sigur că vorbim și despre durabilitatea sau sprijinul acordat zonelor rurale și familiilor ce locuiesc acolo. Bugetul prevăzut pentru pe PAC trebuie menținut la același nivel. Susținem ambii piloni, însă aceștia ar trebui să fie orientați către exploatațiile familiale și către tinerii uh, fermieri. Trebuie să ne asigurăm de o reîmprospătare a generațiilor. Un stat membru nou uh, a apelat până acum la posibilitatea inițierii unor subprograme pentru femei în zonele rurale și de aceea invit toți reprezentanții parlamentelor naționale să uh, solicite guvernelor lor să pună în aplicare aceste programe. De asemenea, se uh, cere și o simplificare a PAC, nu numai pentru fermieri, ci și pentru nivelul administrativ. Am auzit că anumiți oameni se tem de complexitatea procedurilor administrative care vor fi transferate la nivel național. Sigur că avem nevoie de flexibilitate, dar totodată vrem ca politica agricolă comună să rămână comună, să fie o politică comună. Ceea ce privește măsurile pentru piață, trebuie să ne asigurăm că reacțiile sau reacția la distorsiunile de pe piață va fi una efectivă, eficace. Și măsură la care să aibă acces toate statele membre. Comisarul Hogan a promis sprijin pentru un fond de criză în afara bugetului uh, PAC. Mulțumesc. Domnul Matias, Portugalia. Matias, Portugalia. Dali. Daily din Irlanda. Charnier. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost într-adevăr uh, surprins să văd că s-au făcut atâtea referințe la rolul și responsabilitățile producătorilor agricoli. Și sigur, în comparație cu alte zone ale societății. Eu cred că pentru a umple anumite lacune sau decalajul dintre urban și rural, trebuie să ne ocupăm de nivelul instituțional și solicitarea către comisie să includă um, acea strategie pentru satele inteligente în următoarea perioadă de finanțare. Sigur că sunt deja uh, reguli cu privire la utilizarea fondurilor, cum ar fi în uh, Fondul pentru Dezvoltare Rurală, Fondul pentru Pescuit, Fondul pentru Dezvoltare Socială și așa mai departe. Uh, în ceea ce privește componentele um, axate pe rural. Uh, apoi trebuie să existe o legătură între toate activitățile în favoarea zonelor rurale, toate activitățile din bugetul european și concret solicit uh, Comisiei Europene să aloce măcar 5% din întregul fondurilor uh, pentru satele inteligente, mai ales în uh, fondurile pentru dezvoltare Uh, regională și rurală. Deci sperăm ca aceste fonduri să nu fie scoate, aceste alocări să nu fie scoase din bugetul uh, pentru dezvoltare uh, regională și rurală. Trebuie să ne asigurăm ca guvernanța guvernanța susține această abordare la nivel de Consiliu și să ne asigurăm că, statele, că inițiativa pentru statele inteligente va fi inclusă în programele naționale. Mulțumesc. Domnul Proșkovski? Mulțumesc. Colegii din Parlamentul Polon au vorbit deja despre problema adaptării plăților. Avem o legislație în acest sens, a fost adoptată deja, care sprijină, e sprijinită de guvern la nivel de Consiliu. Și vreau să vorbesc acum despre simplificare și despre posibilitatea de a obține ceva cu privire la aceste plăți. și s-ar, ar fi nevoie neapărat de o simplificare a procedurilor, pentru că așa s-ar oferi o posibilitate atragătoare pentru mai multe state membre. Am ascultat pe domnul Pleva care a vorbit de un nou model al PAC despre planurile strategice naționale care dau statelor membre posibilitatea de a se adapta la realitățile naționale. Și sigur, asta înseamnă că statele vor avea și o responsabilitate mai mare la punerea în aplicare. În ceea ce privește obiectivele PAC, sper că cei de la Comisie vor sprijini demersul. Sigur că putem sprijini această propunere a Comisiei dacă reprezintă cu adevărat o simplificare și dacă nu este de fapt un control suplimentar. Și cred că aici se oferă posibilitatea unei adaptări mai bune la realitățile locale, mai ales la mediu, la condițiile climatice și așa mai departe. Apoi, nu trebuie să uităm că există și pericole date de noul model. De exemplu, faptul că poate că redactarea planurilor strategice consumă timp și că totul se amână. Ar fi important ca aceste planuri strategice să fie, adapta, să fie adoptate repede și că modelul va aduce simplificări reale. Trebuie însă să avem grijă să nu apară o povară administrativă suplimentară pentru statele membre. Abordarea presupune, desigur, pune la dispoziția altor resurse, resurse suplimentare pentru redactarea planurilor. Trebuie să se înființeze și un sistem de control și supraveghere. Apoi trebuie să atingem obiectivele. În Polonia va exista un sistem valabil pentru 1,3 beneficiari, fermier beneficiar. Și întrebarea este, va fi mai simplu cu adevărat sau uh, vor apărea poveri noi, pentru că vorbim despre ceva mai simplu, la sfârșit iar avem un sistem mai complex. Poate. Un singur minut, vă rog. Sunteți de acord? Domnul Sakevicius, un minut aveți la dispoziție, vă rog, un singur minut. Bună ziua! Am ascultat și am auzit un mesaj foarte clar. Bugetul pentru PAC va scădea cu aproximativ 10%. Haideți să ne gândim dacă există vreo rezervă din fondurile actuale ale PAC care ne-ar permite să punem niște bani deoparte. Eu cred că am putea realiza acest lucru. Haideți să luăm uh, proiectele soft, așa numitele proiectele soft care au fost puse în aplicare prin intermediul PAC. Poate că investițiile în activitatea de comunicare ar putea, aceste cheltuieli poate ar putea fi um, diminuate. Da, acum mi-am depășit minutul și cam atât am de spus. Da, mulțumesc Domnule președinte, vorbesc acum către parlamentele naționale. Mai multe, mai multe state spun că vrem să păstrăm bugetul pentru fermier, dar nici nu vrem să contribuim cu mai mult. Ori sunt mai puțini bani pentru toată lumea, ori se plătește mai mult. Și acum uh, există varianta să își convingă guvernele că uh, se permit alte venituri uh, suplimentare, cum ar fi să se pună o taxă pe cherosen și alt fel de uh, impozite. Apoi legat de plafonare, dacă 27 uh, de birocrații înseamnă mai puțin decât o, centra, o administrație centrală. Și apoi, dacă mai multe state vin cu măsuri diferite, atunci asta duce sigur la distorsiuni. Uh, Ungaria, Austria și Slovenia au un triunghi acolo și care uh, Uh, să zicem, primesc o sumă pentru o perioadă, apoi uh, în altă perioadă se plătesc alte milioane în plus. Asta duce la distorsiuni. Cele mai uh, importante măsuri trebuie să le luăm împreună. Putem simplifica, sigur, putem respecta toate standardele de mediu și putem respecta și toate standardele ce țin de bunăstarea animalelor. Asta ar fi o simplificare. Doamna Conrad. Da, mulțumesc. Mulțumesc că îmi dați uh, prilejul să vorbesc. Uh, în cadrul acestei dezbateri uh, foarte vii și aprinse, vreau să vin cu două observații. Pentru fermieri s-a tot vorbit despre reducerea birocrației. Sigur, există un sistem centralizat despre care ați vorbit și el lasă impresia că, de fapt, nu se va, nu se vor simplifica lucrurile. Fermierii au multe probleme, multe provocări, dincolo de riscurile de pe piață, cele legate de climă și ne-am dorit pe viitor să avem uh, instrumente în PAC pentru garanții acordate pe timp de criză. Tehnologiile noi, cea de-a doua observație, oferă posibilități importante, majore, pentru a rezolva această tensiune între pretențiile consumatorilor vis-a-vis -vis de o agricultură ecologică și asigurarea veniturilor în agricultură. Iar aceste tehnologii noi trebuie să uh, fie luate mai mult în calcul. Mulțumesc, atât am avut de spus într-un minut. Doamna Pocherker din Portugalia. Este absent? Atunci, domnul Buda, un minut. Voi fi foarte scurt. Stimați colegi, cu toții dorim o, o politică agricolă comună mai bine finanțată sau cel puțin la același nivel. Haideți să fim corecți unii cu ceilalți. În condițiile Brexitului nu o să avem mai mulți bani, pe de-o parte, pe de altă parte, dacă vrem aceiași bani va trebui să discutați cu statele de unde veniți, fiecare dintre dumneavoastră din parlamentele naționale, să contribuie cu o resursă financiară mai mare la bugetul Uniunii Europene. Altfel, nici domnul Hogan, nici domnul Pleva, nimeni nu poate să vină cu o resursă financiară în plus pentru a finanța uh, politica agricolă comună, așa cum ne dorim cu toții, mult mai bine decât uh, este astăzi. Doi, convergența Stimați colegi, mai ales din, din uh, uh, vestul Europei, sigur că ne dorim convergența plăților, pentru că până la urmă suntem actori împreună cu toții pe aceeași piață a Uniunii Europene. Ne-am deschis piețele în estul Europei pentru dumneavoastră, pentru fermierii din vest. Nu vi se pare normal să avem aceleași condiții până la urmă de plată și formă de sprijin de la nivelul Uniunii Europene? Ba da, simplificarea, domnule președinte, am minutul domnului Dantenu. Simplificarea e o chestiune pe care Parlamentele Naționale trebuie să o aibă în vedere Herzlichen Dank. Äh, es wurden eingangs hier Ziele. Mulțumesc, domnule președinte. S-au formulat inițial unele obiective. Äh, agricultura trebuie să țină cont de äh, protecția mediului și trebuie să aducă o contribuție la protecția mediului. Pe de altă parte, putem formula și obiective ähm, climatice și așa mai departe. Dar cum corespondează aceste uh, cum sunt corelate aceste ținte cu competitivitatea. Vă gândiți la o competitivitate pe piața internă sau competitivitatea agriculturii europene pe plan global? Cum soluționăm aceste contradicții? Pentru că pe de o parte vrem să ajutăm clima, să ajutăm mediul, pe de altă parte vrem, ținem cu tot din adinsul la strategia noastră globală economică. Da? Este greu să conciliezi aceste două poziții, să fii uh, ecologic în agricultură, pe de altă parte să-ți păstrezi uh, poziția de lider în uh, comerțul global cu produse agricole. Trebuie să lămurim mai întâi aceste chestiuni. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai gerai, kad šiandieną kalbam šitą temą su nacionaliniu. Mulțumesc. Este o oportunitate bună să discutăm despre acest subiect cu parlamentele naționale. Este un subiect important și trebuie să-l rezolvăm acum și imediat. De ce avem nevoie de PAC? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru ca fermierii să câștige mai mulți bani, pentru că ei câștigă cu 50% mai puțin decât oamenii din alte sectoare. Dacă nu există mâncare, ce o să mâncăm? Și de ce trebuie să fie o politică comună? Păi pentru că sunt diferențe mari între statele membre. Și atunci, dacă continuăm cu politica agricolă comună, trebuie să ne asigurăm că aceasta rămâne chiar comună. Acum, în ceea ce privește competiția, dacă nu avem uh, plăți corecte, plăți echitabile, atunci nu putem să avem nicio concurență echitabilă nu am rezista și nu am face față concurenței, pentru că în UE nu există granițe. Sigur, simplificarea este un cuvânt frumos, dar uh, să nu ne lăsăm uh, amăgiți. Am uh, renunțat la simplificare atunci când am vorbit despre lapte. Mulțumesc! domnul Colombie. S-au spus uh, foarte multe și s-au repetat foarte multe și am să vă pun uh, trei întrebări pragmatice. În opinia dumneavoastră, credeți că se conturează o majoritate a statelor membre uh, pentru menținerea plăților directe și primul pilon sau dacă cumva uh, au șansa să se impună cei care susțin o tăiere drastică a plăților directe? Vreți uh, să... A treia întrebare. Uh, cum uh, putem să creăm sinergii între guverne, consolidând în același timp sinergia la nivelul uh, parlamentelor, mai ales în cazul unei renaționalizări a agriculturii. Și vă mulțumesc. Domnul Karski. Domnul Karski. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc. Este o discuție importantă și salut faptul că sunt aici reprezentanții Parlamentelor Naționale. Există o provocare și anume limitarea în timp. Însă pacul trebuie să rezolve odată pentru totdeauna dihotomiile care există. Se vorbește despre creșterea influenței parlamentelor naționale și despre deconcentrarea unor elemente ale PAC către parlamentele naționale. Dar în acest proces trebuie să însoțim acest lucru de o mai mare claritate. S-a vorbit despre frustrările tot mai mari cu care se confruntă agricultorii, cărora li se spune la nivel național că uh, lucrurile sunt afară, în afara controlului guvernului, pentru că lucrurile se controlează de la Bruxelles și, pe de altă parte, la Bruxelles se spune că este o discuție națională. Deci, dacă uh, nu uh, facem alte progrese, măcar uh, sper că putem să ajungem la un numitor comun cu parlamentele naționale, astfel încât noua PAC să aibă certitudinea legată de cine și unde va lua deciziile. Domnul Hazenkamp. Mulțumesc foarte mult, doamna Hazenkamp susțin uh, propunerea Comisiei Europene pentru mai multă subsidiaritate și pentru consolidarea acesteia. Eu vin din uh, Olanda și aceasta este o țară care a analizat uh, recent legislația în domeniul apei, emisiilor și așa mai departe. Și noi am avut probleme. Am cerut o scutire, o excepție, astfel încât să putem uh, avea o normă de emisii mai mari. Acestea au fost reguli importante care au fost uh, create în interesul mediului și sănătății publice. Și am următoarea întrebare. Cum crede Comisia că va reuși să convingă toate statele membre să susțină noua PAC? Pentru că cei mai buni elevi din clasă au rămas în urmă. Doamna Kadenbach. Muss diese Gelegenheit Trebuie să mă folosesc de acest prilej uh, al schimbului cu reprezentanții parlamentelor naționale uh, împreună cu colegul uh, Carthy am avut azi un vot superb pe tema reducerii rezistenței la antibiotice în zootehnie, așa numitul One Health approach. Acum nu putem decât să vă invităm să solicitați guvernelor dumneavoastră ca în având în vedere toate aceste lucruri pe care noi le-am discutat azi, să solicitați guvernelor noastre să susțină în Consiliu același uh, raport. Dibattito, dibattito molto vivace. Eh, adesso... Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte aprinsă. Dar uh, tocmai pentru că a fost o dezbatere foarte densă, nu mai avem timp. Aș vrea însă să știu ce are de spus și comisia. Ce are de răspuns Comisia la intervențiile Parlamentului European și Parlamentelor Naționale? Trei minute aveți. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere intensă. Am uh, urmărit-o cu mare interes. Am spus la început că este o dezbatere oportună pentru că avem această comunicare, dar încă nu avem o propunere juridică. Comunicarea se referă doar la liniile generale, la abordarea generală, dar s-au pus foarte multe întrebări legate de detalii. Această dezbatere, mai întâi de toate, m-a convins că ceea ce propune Comisia uh, referitor la noul model de livrare sau de punere în aplicare este abordarea corectă. Am, ați vorbit uh, despre evitarea suprareglementării. Ați spus că agricultorii trebuie să fie aliniați la restul societății. Apoi, uh, uh nu re, uh, renaționalizării, competitivitate și așa mai departe. S-a vorbit despre competitivitatea economică și de mediu. S-a vorbit despre ecologizare la primul pilon, cum să îmbunătățim această abordare. Inovația și cercetarea ar trebui să fie mai vizibile. Ar trebui să fie menținută rezerva de criză. Valoarea adăugată europeană este importantă, mai puțină complexitate și uh, evitarea transferării poverii de la Comisie la administrațiile naționale. Uh, armonizarea abordării în ceea ce privește aprobarea planurilor uh, aferente PAC. Toate aceste lucruri sunt foarte importante și contribuie la conturarea finală a propunerii. Propunerea este, bineînțeles, mult mai detaliată și sunt convins că veți găsi răspunsul la toate întrebările dumneavoastră când veți vedea textul juridic. Asta se va întâmpla foarte curând, pentru că la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, vom avea propunerea de text legislativ cu privire la PAC înainte de noua propunere CFM. Nu am să fac uh, alte comentarii legate de CFM, pentru că cred că domnul comisar a fost foarte clar pe acest subiect. Acum e foarte greu uh, să intru în toate detaliile tehnice și să abordez toate preocupările dumneavoastră. Însă, la un nivel general, aș spune că noul model de livrare presupune mai multă flexibilitate și mai multă responsabilitate delegate autorităților naționale din statele membre și, bineînțeles, sub controlul Comisiei. Și cred că aceasta ne va ajuta să abordăm preocupările pe care le-ați exprimat. Am să mă opresc aici și aș vrea doar să vă asigur că am luat notă de toate comentariile dumneavoastră și chiar uh, le vom uh, integra în contextul propunerii. Altele necesită mai multe explicații, dar le vom aporta la următoarea dezbatere. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Ierji Pleva. Înainte de a încheia, aș dori să mă adresez doamnei Aguilera. Aveți uh, două minute pentru observațiile finale. Mulțumesc. Da. Eu sunt uh, cea mai bună la încadrarea în timp. Trei observații foarte succinte. Am avut o dezbatere care ne-a arătat diferențele sau divergențele de opinii. Avem uh, sudul, nordul și estul Europei, cu păreri uh, diferite. Și din acest motiv există și viziuni diferite și modele diferite sau um, instrumente de măsură diferite. În toată această complexitate, noi trebuie să dezvoltăm o PAC pentru viitor. Tinerii agricultori au fost menționați de mai multe ori în această dezbatere și este unul dintre elementele cele mai importante datorită reînnoirii generațiilor. Suntem cu toții pregătiți pentru asta, eurodeputați, parlamentari naționali, guverne, toți uh, suntem pregătiți uh, să elaborăm o politică care să îi integreze și pe tineri nu este doar o prioritate la nivel european, este o chestiune de politică și la nivel național. Și uh, am să vă lansez o provocare. Credeți că uh, cei care mm, sunt aproape de pensie sunt pregătiți să nu mai primească plăți din PAC? Acestea sunt idei pentru discuții viitoare și uh, ne dau de gândit dacă tratăm cu seriozitate reînnoirea generațiilor și uh, promovarea tinerilor agricultori. Și în încheiere, Aș vrea să mai spun un lucru. Unul dintre deputații germani uh, spunea că agricultorilor uh, le e frică de controlul european. Acum uh, trebuie să se teamă de planurile strategice naționale. Um, Pat Deering. Um, Pat Deering. Două minute. Mulțumesc, voi fi succint. A fost o dezbatere foarte interesantă și subsidiaritatea este modelul abordat. Sigur că renoirea generațiilor și tinerii agricultori sunt o prioritate la nivel european. Opinia mea și opinia noastră în Irlanda este că singura cale prin uh, care vom atrage mai mulți tineri agricultori în sistemul agricol este să eliminăm birocrația. Trebuie ca agricultura să fie atractivă Acum nu este, din cauza condițiilor, din cauza birocrației. Și această problemă trebuie să fie abordată pe mai departe. Cred că acum avem această oportunitate de a progresa cu reforma PAC. Apoi este important uh, să menținem politica comună pe mai departe este o politică foarte importantă pentru viitor și, în final, aș dori să abordez chestiunea financiară. Nu putem să facem nimic fără resurse financiare. Și aș vrea să spun uh, ce spunea și premierul nostru în ianuarie. Vorbeam despre creșterea contribuției la buget. Spunea că suntem uh, dispuși să contribuim mai mult dacă doar dacă asta contribuie la promovarea idealului european. Noi vom continua să ne asumăm angajamentul și să ne-l îndeplinim și în continuare. Mulțumesc foarte mult! Am trei minute la dispoziție, dar o să fiu mai subțin decât atât. În primul rând, uh, aș dori să mă refer uh, la um, întărirea colaborării între instituțiile europene și parlamentele naționale și despre consolidarea rolului parlamentelor naționale. S-a vorbit și despre aprobarea planurilor naționale în contextul viitoarei PAC. Mulți eurodeputați uh, au spus uh, că trebuie puse presiuni uh, pe guvernele naționale, astfel încât să se crească finanțarea la bugetul european, pentru că fără resurse nu vom putea să um, uh, mergem mai departe cu PAC. Descentralizarea este considerată un aspect pozitiv, dar în mod firesc fiecare interpretează acest concept în viziunea proprie. Uh, unele propuneri de decentralizare vor fi foarte radicale, pe când uh, altele uh, nu. Satele inteligente, de exemplu, vor fi o forță motrice care vor sta la baza acestui întreg proces. Apoi s-a vorbit și despre alte aspecte care ar putea fi transferate în planurile naționale și se vorbea despre ajutorul pentru tineri, despre inovație, despre mediu. S-a pus accentul și pe responsabilitate care nu poate fi asumată fără flexibilitate. Cele două concepte merg mână în mână. Și pentru a intra în mai multe detalii în această dezbatere, pentru a extinde sfera dezbaterii și pentru a extinde schimburile de opinii între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, trebuie să așteptăm uh, propunerea pentru viitorul CFM și noua PAC. Am terminat și îi dau cuvântul uh, președintelui Comisiei Agri, domnul Sikerski. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. PAC este o politică nu doar pentru agricultori, ci și pentru consumatori. Pentru că contribuabilii europeni trebuie să știe că tocmai datorită PAC mâncarea noastră este mai ieftină. În plus, uh, PAC înseamnă și mediu și biodiversitate și trebuie să vorbim uh, mai mult uh, despre caracterul multidimensional al PAC, astfel încât oamenii să înțeleagă că trebuie să plătească bani pentru a finanța politica agricolă comună. Nu mă refer aici la cetățenii de rând, la contribuabilii de rând. Vorbesc uh, despre politicieni, pentru că, bineînțeles, deciziile nu sunt luate de mm, câțiva politicieni sau o elită de politicieni, ci de, întregi, de întregul Parlament. Deci vă rog să transmiteți acest mesaj și anume că pacul merită toată atenția noastră. Ce ne rezervă viitorul? Cum ar trebui să arate agricultura noastră? Cât de competitivă ar trebui să fie uh, în Europa, dar și în afara Europei? Unele sectoare de producție agricolă au un caracter mai degrabă extern decât altele. Apoi, decizia va fi luată de către Consiliul European. Haideți să fim uh, sinceri, nu trebuie să ne amăgim. Foarte multe sunt uh, la mâna ministrilor de agricultură. Deci vă rog să vorbiți cu ministrii dumneavoastră, vorbiți cu politicienii din țările dumneavoastră, pentru că numai împreună putem face ceva bine pentru agricultura noastră. În Comisia noastră de Agricultură din Parlamentul European avem uh, puncte de vedere asemănătoare, indiferent de naționalitate și indiferent de apartenența noastră la partidele politice. Și mă bucură să constat acest lucru. Dacă nu putem să garantăm uh, venituri adecvate pentru agricultori, dacă nu le asigurăm condiții de trai uh, decente, atunci uh, nu vom realiza nimic. Bineînțeles că plățile pentru producție sunt necesare pentru că dacă nu plătim pentru anumite forme de producție, acestea riscă să dispară. Deci cred că până la 15% din buget ar trebui cheltuit pentru plăți. Avem nevoie de aceste plăți. Agricultorii din zonele dificile au nevoie de aceste plăți. Și, de asemenea, plățile ar trebui să fie corelate cu calitatea solului cu care lucrează un anumit agricultor. Am vorbit despre exploatațiile de familie, dar n-am vorbit suficient despre mecanismele de piață și nu am vorbit suficient nici despre instrumentele sau mecanismele financiare care pot să înlocuiască diferitele forme de subvenții. Trebuie să vorbim mai mult trebuie să aprofundăm discuția, trebuie să facem mai multe în privința dezastrelor de la nivel național. Cred că pe ansamblu, discuția noastră a fost foarte interesantă. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, le mulțumesc reprezentanților parlamentelor naționale, uh, le mulțumesc tuturor organizatorilor, staffului și tuturor celor care ne-au ajutat să asigurăm buna funcționare a acestor reuniuni. Domnul președinte, mulțumește și interpreților. Mai avem 5 uh, minute la dispoziție. Uh, vă ofer cadou aceste 5 minute. Avem uh, aici uh, mii de oameni, 5 minute înmulțit cu mii de oameni înseamnă foarte mult timp. Sper să ne revedem uh, la un moment dat și ne vom reîntâlni de îndată ce vom avea o propunere legislativă, așa cum spunea domnul director general Pleva. Odată ce vom avea documentul, ar trebui să ne întâlnim